Vă Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Mă bucur să putem uh, organiza astăzi o audiere referitor la considerentele de politică externă în ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu ASEAN și cu Asia de Sud-Est. Este o onoare să pot ura bun venit în rândul nostru domnului uh, vicesecretar general al uh, ASEAN, domnul Lin. Uh, bun venit la această reuniune, care de altfel este transmisă și pe internet, prin web streaming, astfel încât și alți colegi să, îl poat, să poată urmări această reuniune cu foarte mare interes. Mă bucur de asemenea pentru faptul că avem ocazia să ne extindem cunoștințele. La ora actuală elaborăm un raport referitor la viitorul relațiilor UE-ASEAN. Colegul Butikofer, prezent aici, a preluat, din păcate, statutul de raportor. Domnul Butikofer, protestez, domnule președinte, cu mare entuziasm am preluat acest uh, raport. Președintele, protestul se acceptă. Consider că este o ocazie importantă pentru că urmează să luăm o serie de decizii importante. Uniunea Europeană este pe cale să încheie acorduri de partener parteneriat și cooperare cu șapte state ASEAN. Și asta este ceva important. De asemenea, relațiile cu statele ASEAN și cu Asia de Sud-Est uh, sunt importante nu numai din aceste motive economice și comerciale, ci uh, prin aceste acorduri va deveni evident că, dincolo de acest domeniu economic și comercial, avem interese comune de, uh, de importanță globală, regională Um, dar și de importanță în domeniul politicii externe și de securitate. Cu cât um, vedem că lumea se schimbă, cu atât vedem că um, în anumite regiuni uh, se schimbă centrul puterii, unele țări profită de pe urma acestui fapt, deci cu atât mai mult este important ca relațiile pe care le avem să fie aprofundate, astfel încât să putem să ne găsim interesele comune, astfel încât uh, relațiile să funcționeze bine, mai ales în momente de criză. Mă bucur că această audiere ne va da posibilitatea să abordăm aceste probleme din diferite perspective și mă bucură și faptul că uh, sunt și alți colegi prezenți, cum ar fi domnul Varneche, astfel încât să încercăm prin acest dialog să ajungem la o poziție comună care să fie utilă și muncii comisiei noastre, inclusiv raportorului nostru. Întâi va, continua, va uh, lua cuvântul domnul vicesecretar general al ASEAN uh, și am dorit să discutăm despre posibilitățile um, în relațiile cu aceste state. Alte, alți vorbitori se vor referi concret la anumite aspecte. Și apoi vom avea și o perspectivă academică referitoare la ASEAN și procesul de integrare. Înainte de a continua, aș dori să-i dau cuvântul uh, domnului dr. Werner Lange, care este expertul nostru în relațiile cu uh, statele din Asia de Sud-Est. Mulțumesc, uh, domnule președinte, excelențe, stimate doamne, stimați domn, domnule vicesecretar general. Este într-adevăr uh, ceva extraordinar uh, când uh, un secretar, un vicesecretar general al ASEAN vine la Parlamentul European. Noi încercăm să... Noi avem uh, relații cu statele ASEAN de la mm, primul uh, directorat al Parlamentului European. Sunt relații foarte bune pe care dorim să le extindem și mă bucură faptul că mm, Comisia AFET uh, de afaceri generale, de afaceri externe, mă scuzați, pune accentul pe acest subiect. Până acum, destul de des, în uh, prim plan China era și era China, mă scuzați, și nu cele 10 state ASEAN care au un potențial uh, economic uh, enorm, um, care au în urma lor o um, evoluție și o dezvoltare economică, um, care de asemenea au această agenda 2015, care poate nu va putea fi aplicată în 2015, dar poate în 2018, 2019 dar și atunci uh, va fi, va fi fost vorba de un proces de integrare foarte ambițios. Mă bucur că domnul vi, um, vicepreședinte al delegației cu, as, cu statele ASEAN, domnul Robert Goebbels, este prezent. Uh, este o bună ocazie pentru a aprofunda relațiile statele ASEAN sunt din ce în ce mai importante din punct de vedere strategic, economic, comercial pentru Uniunea Europeană. Viteza procesului de integrare este impresionantă, iar regiunea cu obiectivul său ASEAN 2015 dorește să creeze instituții comune și o piață comune, iar acest lucru este în interesul statelor, dar și al Uniunii Europene. De aceea este foarte pozitiv faptul că domnul vicesecretar general al ASEAN a venit la noi astăzi din Jakarta. Evoluțiile ultimelor luni sunt uh, importante. Ne amintesc de uh, procesul de pace din Mindanao, stabilitatea din Thailanda, relațiile diplomatice între Thailanda și Cambodgia referitoare la aspectele teritoriale nerezolvate și uh, trecerea la mai multă uh, birocrație în Myanmar, Birmania. Toate acestea um, trebuie apreciate. Și în domeniul uh, drepturilor omului au existat uh, progrese, crearea unei comisii pentru drepturile omului și adoptarea unei carte a drepturilor omului sunt pași în direcția cea bună unii um, membri ai Parlamentului, când mă gândesc la Comisia Drepturile Omului, um, au considerat că aceste uh, progrese nu au fost suficient de rapide, dar nu trebuie să uităm eforturile, fă, eforturile făcute de către statele ASEAN. Principiul neimplicării în, în uh, treburile interne ale unui stat uh, rămân uh, valabile. Însă eu cred că putem face progrese în foarte multe domenii de cooperare și, le, și, și vedem progrese deja. Mai ales noile instrumente referitoare la drepturile omului uh, sunt de menționat aici. Domnul Brock a menționat faptul că de curând în Comisia de Comerț Exterior am văzut pro, pro, progresele făcute în uh, acordurile cu Singapore, Malezia și Thailanda și în curând este posibil să semnăm un acord și cu Indonezia și cu Filipinele. Foarte deschis vă spun că nu mi-a plăcut faptul că Comisia uh, a comunicat că nu are, com- nu are personal pentru progrese Um, mai rapide. Și dacă există un domeniu în care trebuie să facem uh, progrese, acesta este uh, domeniul, uh, acordurile de, um, de parteneriat și acordurile de liber schimb. Deci ar fi, bineînțeles, foarte bine dacă în viitor am putea crea o zonă de liber schimb cu statele ASEAN, dar deocamdată diferențele economice sunt destul de mari. Raportul domnului Bütikofer vine la momentul oportun este momentul în care trebuie să ne gândim cum putem să um, răspundem pe bună dreptate potențialului acestei regiuni. Dați-mi voie să adaug încă două lucruri referitor la cooperarea Parlamentului European cu parlamentele statelor ASEAN. Parlamentul European a ținut uh, adunări regionale în ultimii ani cu America Latină, zona mediterană, uh, Orientul Mijlociu și Europa de Est, pe lângă reuniunile ACP, care tocmai astăzi au loc la Parlament. Din păcate, cu această regiune avem uh, summitul ASEM al uh, șefilor de stat și de guvern uh, europeni și ASEP versiunea uh, parlamentară. Această cooperare trebuie să fie intensificată în următorii ani. La ora actuală ne gândim dacă următorul parteneriat ASEP nu ar putea să fie organizat în 2014 la Parlamentul European. Cu toate că de obicei acest uh, eveniment are loc în mai, când uh, anul viitor vom avea alegeri. Pe lângă ASEM și ASEP, este important ca relațiile noastre cu ASEAN și cu adunarea interparlamentară a ASEAN uh, să consolidăm cooperarea. Ambele procese sunt complementare și se pot completa și consolida reciproc. ASEAN este un motor care merge dincolo de granițele uh, acestor state. De aceea ar fi ideal dacă s-ar putea face un prim plan cu statele ASEAN pe calea unei mai puternice instituționalizări a relațiilor cu Asia în general. De aceea am putea să avem în vedere o reuniune UE-ASEAN așa cum au loc alte reuniuni parlamentare ale Uniunii Europene cu alte regiuni. Și m-ar bucura dacă, pe lângă interesele comune, s-ar um, putea uh, consolida și această dimensiune parlamentară. Poate că domnul Butikofer ar putea să preia acest lucru în uh, raportul, în raportul său. Mulțumesc și vă audiez audiere plăcută. Mulțumim. Trecem acum uh, la intervenția domnului uh, Lin. Domnule Lin, aveți cuvântul. Thank you. Uh, Honorable Elmar Brook, Chair. Stimate domnule Elmar Brock, președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, stimate domnule Werner Langen, președinte al Delegației uh, pentru Relațiile cu Asia uh, de Sud-Est, stimați eurodeputați, excelențe, doamnelor și domnilor. Pentru început aș dori să transmit cel mai bune urări ale secretarului general uh, al ASEAN din partea domnului Lee Longmen, care, din păcate, nu a putut să fie prezent din cauza unor angajamente asumate anterior. Aș dori să profit de această uh, ocazie de a transmite urăle de vină ale secretarului general Mins către uh, tuturor, către, uh, către toată lumea. Vreau să spun că noi dăm foarte multă importanță acestor relații de foarte lungă durată cu Uniunea Europeană și ASEAN încearcă să-și uh, intensifice aceste uh, relații până în 2015. ASEAN și Uniunea Europeană au uh, încercat să aibă relații de cooperare uh, care să aducă beneficii de ambele părți. Înainte să continuăm pentru a vorbi despre parteneriatul între Uniunea Europeană și ASEAN, dați voie să vă spun câteva dintre evoluțiile recente cheie din ASEAN. Până în 2015, pacea comunității ASEAN Uh, iar și eforturile de uh, integrare vor fi uh, acumulată viteză. Multe dintre eforturile noastre s-au axat pe implementarea unor angajamente regionale pe marginea celor trei piloni ai comunității ASEAN. ASEAN a făcut progrese notabile în ceea ce privește securitatea politică, de asemenea și domeniile sociale și culturale. În ceea ce privește pilonul de securitate, ASEAN a asistat la creșterea profilului și la recunoașterea internațională a tratatelor din 1966 și toate acestea ca și uh, o cheie uh, pentru uh, relațiile uh, internaționale, ca fundație pentru pace regională și pentru stabilitate, uh, pentru aceste state, dar și pentru alte 20 de state uh, care au devenit uh, uh parteneri ai uh, țărilor ASEAN. Uh, în iulie anul trecut s-a semnat uh, un acord uh, cu uh, Franța și Regatul Unit care demonstrează angajamentele UE față de ASEAN și care a fost o piatră de temelie pentru relațiile cu ASEAN. Noi suntem angajați în continuarea acestor relații în regiune. De asemenea, încercăm să devenim o zonă liberă de arme nucleare sau arme de orice fel. Tratatul în legătură cu uh, această zonă liberă de uh, arme nucleare a fost semnat uh, de cele 10 state din Asia de Sud-Est iar ASEAN face eforturi pentru a continua dialogurile și consultările uh, cu statele cu capacitate nucleară pentru a putea să le încurajăm să semneze un protocol pentru a susține recunoașterea acestui uh, tratat. Uh, adoptarea declarației drepturilor omului anul trecut de către țările ASEAN reprezintă uh, un punct cheie pentru promovarea și protecția drepturilor omului. Se asigură o implementare totală a declarației uh, și acest lucru este o prioritate mare pentru Comisia Interguvernamentală ASEAN pentru Drepturile Omului. Cooperarea în uh, cadrul acestui forum uh, ASEAN, forum regional ASEAN și uh, în relațiile ministeriale au progresat bine. Iar acum ele includ activități concrete, practice, mai ales în domeniile asistenței umanitare și răspunsului în cazul dezastrelor. Ca și actor uh, regional cheie pentru securitate și stabilitate în regiune, am promovat dialogul și rezolvarea pașnică a conflictelor și astfel ASEAN și-a intensificat eforturile pentru uh, a asigura o implementare totală și uh, eficientă a acordurilor pe care le-a semnat în acest sens. și uh, se insistă mai ales uh, pe Marea Chinei de Sud și pe situația de acolo. În ceea ce privește relații externe, dialogul uh, ASEAN și cooperarea cu partenerii uh, săi, uh, cu organizații internaționale și regionale și cu uh, alte părți uh, din exterior uh, se dezvoltă și se extind. ASEAN uh, a fost recunoscută ca fiind una dintre cele mai uh, de succes organizații regionale uh, Uh, ca o locomotivă centrală pentru pace, stabilitate și prosperitate în sud-estul Asiei și dincolo de această zonă. Mai mult de 17 uh, uh, organizații non-ASEAN și-au intensificat relațiile, iar anumite organizații ASEAN au fost stabilite în alte state. Practic se facilitează astfel uh, eforturile uh, de cooperare cu partenerii noștri. În ceea ce privește pilonul economic al ASEAN, ASEAN a implementat aproximativ 80% dintre uh, măsurile care au fost uh, expuse ca fiind necesare pentru această regiune. S-au pus în aplicare prioritățile cheie care țin de eliminarea aproape totală a barierelor intra-ASEAN și uh, a eliminării uh, barierelor care nu țin de uh, taxe vamale în această zonă. Insistăm pe legi și regulamente, există un mediu de reglementare național puternic în domeniul investițiilor, bunurilor, serviciilor și capitalului. Încercăm să găsim un teren mai solid de acțiune în acest domeniu până în 2015. Un parteneriat economic solid și cumprinzător este uh, unul uh, pe marginea căruia negocierile ar fi trebuit să înceapă deja. Cei șase parteneri FTA, Australia, China, Japonia, Corea și Noua Zeelandă, uh, trebuie să încheie până în 2015 acest acord și astfel vor sublinia uh, rolul ASEAN ca factor de cooperare economică în regiune. Arse trebuie să cuprindă piața unui număr mai mare de 3 miliarde de uh, oameni, uh, un PIB de 70 de trilioane de dolari, un procent semnificativ așadar din comerțul mondial. În ceea ce privește evoluțiile cheie din uh, pilonul economic al ASEAN, aș dori să subliniez perspectiva economică a regiunii. Se reflectă redresarea treptată a economiei mondiale și ASEAN uh, se presupune că își va păstra creșterea între 5,1 și 6%, asta crescând de la 5,6% de anul trecut. Economiile ASEAN au devenit uh, din ce în ce mai uh, competitive, iar producția de bunuri de larg consum uh, va contribui în continuare la asigurarea cererii din, din interiorul regiunii. Exporturile și importurile sunt în continuare importante pentru statele din ASEAN Anumite economii uh, asiatice încă vor mai uh, simți impactul uh, crizei. Se încearcă integrarea în sistemele financiare mondiale și se încearcă accelerarea acestui proces. De asemenea, se fac reforme pe piața de credit a organizației. Asta va avea impact asupra sectoarelor economice reale. Se pare că piețele s-au descurcat destul de bine, având în vedere tulburările de pe piețele financiare, însă, din păcate, uh, mai există probleme, mai ales din perspectiva uh, creditelor uh, și din perspectiva acțiunii pe piețele mondiale. Ne confruntăm și cu alte provocări, de exemplu cu o cerere externă scăzută, cu prețuri crescute la energie și la alimente, cu dezechilibre globale. Însă perspectiva pentru 2013 pentru noi uh, rămâne uh, în general pozitivă. Având în vedere situația de la nivel uh, global, E clar că uh, creșterea noastră va fi una uh, modestă, însă cu siguranță economiile din uh, zonă vor rămâne robuste. Suntem susținuți de stimul financiar și monetar în acest sens. Și la asta se adaugă măsuri specifice pentru fiecare stat în parte. Este vorba despre investiții private pentru a stimula piața domestică. Se îmbunătățesc așadar elemente fundamentale în economiile ASEAN și asta uh, înseamnă că regiunea va fi plasată mai bine în viitor pentru a putea de depăși uh, probleme care apar la nivel mondial. Uh, creșterea economică a fost cea mai puternică, acum, având în vedere criza, s-a dus, am ajuns la creștere și la o anumită profitabilitate a investițiilor în zonă. ASEAN este astfel mai puternică decât era acum 10 ani. Au existat progrese semnificative și în uh, domeniile uh, sociale uh, și culturale. Asta înseamnă că au existat inițiative cheie în domeniul educației și o luptă colectivă împotriva bolilor precum HIV, SIDA și malaria. ASEAN încearcă așadar să construiască un sistem modern de îngrijiri medicale în această zonă. Există și un centru de coordonare a asistenței uh, umanitare în zonă. ASEAN, uh, așadar, se implică într-o strategie pe termen lung pentru a îmbunătăți situația regională, de a îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană și relațiile cetățenilor cu instituțiile. Comunitatea ASEAN încearcă să asigure conectivitate fizică, conectivitate instituțională și apoi conectivitate interumană. Aceste trei elemente au nevoie de uh, sprijin din partea uh, resurselor uh, ASEAN, din partea instituțiilor macrofinanciare, din partea sectorilor private uh, și din partea partenerilor de dialog ai ASEAN, printre care menționăm Uniunea Europeană. Există o inițiativă pentru integrarea uh, ASEAN care a continuat să se axeze pe uh, programe de Uh, asistență tehnică pentru uh, stimularea capacității existente. ASEAN uh, continuă să implementeze un plan de acțiune pentru conectivitate și încearcă să creeze o legătură între sectorul public și privat. Din nou, din perspectiva acestui context, există realizări semnificative. Liderii ASEAN, la cele al 22-lea summit din aprilie anul acesta, și-au renoit angajamentele cu privire la eforturile de a consolida consolida ASEAN până în 2015 și, uh, de asemenea, pentru a uh, gândi strategia pentru regiune de acum înainte. Stimați eurodeputați, excelențe, doamnelor și domnilor, Acum aș dori să mă refer la parteneriatul ASEAN și Uniunea Europeană. În primul rând doresc să mă refer la cooperarea în domeniul securității politice. Relațiile ASEAN-UE au sărbătorit 30 de, vor sărbători 30 de ani de existență în 2000 17. De asemenea, s-a adoptat declarația de la Nuremberg privind întărirea parteneriatului între UE și ASEAN parteneriat care stabilește angajamentul ambelor părți de a colabora pe viitor. De-a lungul anilor, UE a fost uh, implicată activ în uh, forumul regional ASEAN, uh, ERF, care este singurul forum guvernamental menit să aducă pace și securitate prin cooperare în regiunea Asia-Pacific. Întâlnirile regulate la nivel ministerial și participarea UE la conferințele anuale ale ASEAN contribuie semnificativ la întărirea dialogului și la schimbul de puncte de vedere Uh, pe probleme de interes reciproc. Aceste întâlniri sunt foarte importante pentru revizuirea și pentru uh, ghidarea relațiilor UE-ASEAN. Pe de altă parte, relațiile comerciale între UE și ASEAN rămân substanțiale. Comerțul total între ASEAN și UE a crescut modest cu 12,6% ridicându-se la 234 uh, de miliarde în 2011. Exporturile în UE au crescut cu 10%. 1,26 um, miliarde. Pe de altă parte, importurile au crescut de asemenea cu 15,6. În aceeași perioadă de timp, uh, investițiile străine directe din UE au crescut cu 7,4%, totalizând 18,2 miliarde de dolari. UE rămâne cel de-al treilea mare partener comercial al ASEAN și continuă să fie uh, cel mai mare investitor străin direct cu o pondere de 16% din um, influxul total de ISD-uri în uh, țările ASEAN. În plus, uh, Dialogul uh, între aceste țări este foarte important pentru a promova schimburile și cooperarea economică între cele două regiuni a fost organizat și un uh, summit anual din 2011 până uh, în prezent. Acest eveniment continuă să atragă mulți oameni de afaceri din ambele regiuni. În ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, UE continuă să rămână principalul partener al ASEAN, furnizând uh, asistență importantă pentru um, construirea de capacități în ASEAN. UE furnizează asistență astfel încât uh, cooperarea regională s-a întărit în uh, regiune. Există sprijin pentru integrare din partea Uniunii Europene. În plus, uh, există și dialogul regional între ASEAN și UE, care constituie un astfel de exemplu de asistență. Aceasta ne ajută să sprijinim uh, integrarea regională, uh, să realizăm uh, clădirea și consolidarea comunităților. Aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă transmite aprecierea noastră pentru sprijinul Uniunii Europene, care sperăm că va rămâne un partener cheie care ne va sprijini și, și pe mai departe în scopul consolidării cooperării regionale. De asemenea, sperăm că Uniunea Europeană va continua să, să sprijine ASEAN uh, și uh, în agenda post-2015. În ceea ce privește agenda viitoare a cooperării ASEAN-UE, printre altele ne vom putea concentra pe următoarele subiecte consolidarea parteneriatului prin implementarea eficientă uh, a planului de acțiune întărirea parteneriatului consolidat ASEAN-UE pentru uh, anii 2013-2017, adoptat în aprilie anul trecut. Acest uh, plan își propune să aducă o abordare mai strategică în cooperarea noastră um, regională în domeniul politic, securității, uh, comerțului, economiei și culturii. Apoi, întărirea consultării și cooperării ASEAN-UE în forumurile multilaterale, inclusiv Națiunile Națiunile Unite și alte instituții, precum și la întâlnirile ASEAN-UE pe de altă parte, întărirea sistemului de cooperare multilaterală și elaborarea de poziții comune. C. Continuarea dialogului și coordonării pe probleme ă, de interes regional. Întărirea dialogului politic între ASEAN și UE și uh, întărirea dialogului la forumul ASEAN-UE, care va uh, consolida interesele comune ale acestor două regiuni, toate acestea vor promova stabilitatea și pacea de furnizarea uh, în continuare a unor stimulente pentru relațiile comerciale între ASEAN și UE. Aceasta trebuie să includă și posibilitatea de a relua negocierile cu privire la un acord de liber schimb între ASEAN și UE până la sfârșitul lui 2015. E. Întărirea cooperării și conectivității prin sprijinirea uh, implementării uh, conectivității între comunitățile ASEAN-UE. În acest uh, sens, așteptăm cu interes să învățăm din experiența UE în dezvoltarea de infrastructură de comunicații și tehnologii avansate. F îmbunătățirea cooperării UE-ASEAN în domeniul dezvoltării prin prioritizarea zonelor de cooperare care corespund nevoilor de dezvoltare și integrare ale țărilor ASEAN. În încheierea prezentării mele doresc să vă spun că ASEAN s-a dovedit uh, un uh, actor cheie în uh, stabilitatea politică în regiune. ASEAN va continua să fie un motor al creșterii economice globale. În pofida provocărilor financiare actuale în zona euro, ASEAN are de plină încredere în UE și vede un potențial viitor Uh, pentru întărirea cooperării ASEAN-UE. Noi vrem să consolidăm pe mai departe relațiile ASEAN-UE, care uh, necesită o voință puternică de ambele părți o voință politică puternică pentru întărirea acestui parteneriat uh, va crea condiții favorabile și cadre de politică favorabile pentru a transpune vorbele în fapte. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you so much. Now I... Vă mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul celui de-al doilea vorbitor, domnul Carsten uh, director executiv adjunct al uh, Fundației Asia Europa. Thank you, honorable chairperson. Mulțumesc, domnule președinte, distinși eurodeputați, domnilor și domnilor. Este o onoare și o plăcere pentru mine să am această ocazie de a mă adresa dumneavoastră astăzi. Dați-mi voie să vă prezint pe scurt organizația mea. Fundația Asia Europa este singura uh, instituție permanentă a ASEM. Uh, întâlnirea între ASEAN și Europa. Este un forum de dialog uh, care cuprinde 51 de membri din ASEAN și UE, printre care cele 27 de state membre uh, ale UE și cele 10 state membre ASEAN, precum și Uniunea Europeană și ASEAN uh, însăși. În plus, există 10 alte țări din ASEAN și Europa. În această fundație Asia Europa reunim uh, oameni, instituții și organizații dintre, din cele 51 de uh, membri ai uh, fundației. Aș vrea să subliniez că aici nu voi vorbi în numele organizației pentru care lucrez. Uh, această fundație este o organizație interguvernamentară care nu are uh, păreri partizane și nu voi vorbi nici în numele angajatorului meu, uh, oficiul uh, pentru relații externe din Germania. Aș vrea însă să vă prezint câteva puncte de vedere care sunt rezultatul a 14 ani de experiență în relațiile Asia-Europa. Sper că acestea vă vor fi utile și interesante. Uh, din câte știu eu, uh, ASEAN și UE sunt organizațiile regionale cele mai integrate din întreaga lume dar uh, sunt uh, considerabil diferite în ceea ce privește mărimea, aspectele istorice și multe alte aspecte. Aș vrea să evidențiez o altă uh, diferență importantă între cele două și anume intenția care a stat la baza constituirii acestor organizații regionale. UE a fost înființată și condusă de o, politic, de o viziune politică. UE își propunea să aducă pace și prosperitate pe continent, iar cooperarea economică este mijlocul de a atinge obiectivele. Pe de altă parte, ASEAN, după, părirea, după părerea mea, are o viziune în principal economică. ASEAN își propune să aducă prosperitate, dar și pace în regiune cooperarea economică este uh, uh, scopul, iar cooperarea uh, politică mijlocul. Uh, Cooperarea ASEAN-UE câștigă o uh, pondere tot mai mare, în contrapondere că, uh, cu China și India. Oricum, uh, ASEAN încearcă să se uh, promoveze ca, un, ca o altă forță uh, economică și uh, politică în uh, regiunea asiatică. Uh, există cooperare între societățile din statele membre. Un uh, efect pozitiv al creșterii cooperării economice uh, este pacea și stabilitatea, care uh, consolidează creșterea permanentă. Scopul va fi uh, comunitatea uh, ASEAN în 2015. În acest sens, ASEAN a făcut eforturi majore pentru a atinge acest obiectiv ambițios. În 2015 însă, poate că nu vom vedea o finalizare uh, totală a unei piețe unice. Poate că vom face doar un bilanț a ceea ce am realizat și a ceea mai rămâne de făcut. Totuși, indiferent de cât de departe va ajunge ASEAN până atunci, este totuși o forță importantă în Asia care merită atenție. ASEAN oferă modele de creștere semnificative și prezintă o relevanță politică. Regiunea este o speranță pentru Indonezia, care are cea mai mare populație uh, musulmană și care poate va fi membră a G20. Statele Unite a recunoscut relevanța tot mai mare a ASEAN și a Asiei de Sud-Est, lucru uh, reflectat în um, atenția acordată acestei regiuni în ultima perioadă diferențele de intenție și scopuri între cele două organizații regionale trebuie să fie luate în considerare atunci când se angajează relații între ASEAN și UE. Ambele părți uh, sunt interesate în principal de creșterea relațiilor comerciale dar niciuna dintre părți nu trebuie să presupună că cealaltă organizație are aceleași puncte de pornire, aceleași interese, aceleași uh, priorități. Uh, Uniunea Europeană are mai degrabă o perspectivă politică, iar ASEAN una mai degrabă economică, iar acest lucru este foarte important pentru uh, viitorul relațiilor între, acest, între aceste două regiuni. Dacă aceste diferențe de bază nu sunt luate în considerare, atunci percepțiile pot să fie greșite, iar dialogul se poate transforma în două monologuri care nu vor duce la nimic. Dacă tot vorbim despre percepții, ce văd europenii atunci când se uită la Asia și la ASEAN? Aș vrea să mă refer la un studiu întreprins de fundația noastră în uh, două, în două părți, Asia în ochii, europenii și, în, uh, în ochii europenilor și Europa în ochii asiaticilor. Acest studiu a fost derulat între 2010 și 2012 și a constat în uh, interviuri cu lideri de opinie și analize ale articolelor din presă europenii consideră că țările asiatice sunt puteri emergente, în special China și India. Percepția ASEAN și constatările au fost, din păcate, dar nu surprinzător, nu foarte pozitive. Se pare că în Europa oamenii nu cunosc uh, dinamica regională în Asia și ASEAN. Cam 3.000 uh, de articole de ziare au fost analizate, iar Asia a fost menționată în 1,5% din acestea. O mică uh, parte comparativ cu China, 54% și Uh, India 14%. În al doilea rând, în rândul publicului, ASEAN s-a clasat după NAFTA și după APAC în ceea ce privește importanța pentru UE. În fine, profesioniștii media intervievați cunosc Asia, dar majoritatea au admis că ASEAN nu este o prioritate pentru ei. Uh, sigur că Asia ASEAN are multe de făcut pentru a, se, pentru a fi mai bine cunoscută. Ce văd asiaticii când se uită la UE? Studiul a fost uh, realizat uh, în uh, vârful perioadei crizei suverane în 2010-2012 asiaticii văd Europa prin prisma crizei. 53% din articolele analizate se concentrau pe problemele economice. În mod similar, um, au existat și aspecte legate de comerț și de relațiile economice se vorbește despre impactul uh, crizei euro asupra Asiei și despre uh, conștientizarea legăturilor uh, tot mai strânse între economiile din Asia și UE. Totuși, partenerul cel mai important al țărilor ASEAN este China, iar UE este pe locul 5 după Japonia, SUA și altele. În general, UE este percepută în Asia ca fiind o structură modernă și uh, uh, pașnică și eficientă. Totuși, există și uh, unele conotații negative, precum arogant, uh, agresiv și ipocrit. Germania a fost cea mai vizibilă dintre țările membre în acest exercițiu. Uh, Uh, Angela Merkel, cancerarul Germaniei, a fost uh, liderul european cel mai uh, des menționat, urmat de fostul președinte francez Sarkozy și fostul premier grec Georgios Papandreou germanii uh, au fost urmați de Franța, Regatul Unit și Grecia în ochii asiaticilor. În ceea ce privește puterea, uh, respondenții asiatici văd UE doar prin prisma statelor membre. Franța și uh, era o, considerată o, o putere importantă și iar Germania o putere economică importantă. Pe de altă parte, există și uh, pericolul ca uh, Uniunea Europeană să devină victima acestei politici de uh, divizare și cucerire. Pe de altă parte, există o rețea de relații bilaterale între cele 27 de state membre și relații bilaterale între statele membre individuale și ASEAN. Acest lucru este fir firesc. Uh, iar toate aceste aspecte beneficiază. Relațiile ASEAN și uh, UE sunt uh, de asemenea foarte importante uh, implicarea individuală a unor state membre cu ASEAN este percepută ca benefică dacă aceasta nu vine în contradicție cu eforturile comune la nivelul UE. ASEAN uh, își menține dialogul cu parteneri individuali precum uh, China, uh, SUA și așa mai departe. Există acel context al ASEAN plus 1 și dialogul ASEAN-UE. Orice altă formație ASEAN plus 1 cu alte state membre individuale prezintă adesea pericolul de diluare a Uh, acelor uh, relații. Țările din ASEAN preferă să uh, se angajeze cu țări individuale puternice în locul Uniunii Europene. Pe de altă parte, însă, o astfel de tendință ar reprezenta un dezavantaj pentru Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să se implice individual cu țările ASEAN doar în completarea dialogului la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, Uniunea Europeană participă la puține forumuri regionale cu ASEAN. Asia Europe Meeting. Este, face parte din uh, ASEM, din dialogul UE-ASEAN și anul acesta, pentru prima dată, reuniunea informală um, dialogul referitor la securitate de la Shangri-La. Uniunea Europeană nu uh, are reuniune la nivel înalt cu ASEAN și nu poate participa la summitul Um, EES um, la nivel înalt. Uniunea Europeană spune în mod regulat că dorește să, să se implice mai puternic în această regiune și să aibă relații mai strânse cu aceste țări, dar trebuie să arate acest lucru într-un mult mai convingător. Uh, și asta unde se implică deja. Cuvintele cheie sunt uh, prezență și permanență reprezentanții Uniunii Europene și membrii Uniunii Europene trebuie să participe la nivel înalt și la, în mod regulat pentru a fi recunoscuți, respectați și acceptați. Statele Unite sunt conștiente de nevoia de prezență și permanență, cum se poate vedea în summitul uh, SUA-ASEAN inaugurat în 2009, la care uh, președintele Obama s-a angajat prin participarea, de asemenea, a secretarului de stat la acest uh, for. De asemenea, a existat o vizită a uh, doamnei Clinton la secretariatul ASEAN. De asemenea, secretarul de stat pentru apărare a participat la reuniuni la nivel înalt. Statele Unite a deschis o ambasadă la secretariatul ASEAN, de altfel, în 2011. În final, aș dori să subliniez um, această nevoie de implicare printr-o neînțelegere la uh, summitul comemorativ uh, din 2007. ASEAN dorea să uh, sărbătorească 30 de state, 30 de ani de uh, cooperare uh, Uh, însă Uniunea Europeană considera că substanța este mai importantă decât uh, sărbătoarea, celebrarea în sine. ASEAN a rămas la intențiile sale și a dus la bun sfârșit evenimentul, însă participarea uh, la, din partea Uniunii Europene nu a fost la nivelul dorit, având în vedere poziția Uniunii Europene. Când s-au deschis sălile um, convenții, conferinței, șefii de stat și de guvern aveau fotolii Uh, fotolii confortabile, iar uh, ceilalți aveau locul în spatele lor, pe scaune obișnuite. De ce? Organizatorii ASEAN spuneau să vedeți și voi cum ne simțim și noi, de mm, a doua mână. A fost rezultatul uh, a două neînțelegeri. Ce ne spune asta pentru asiatici când intră într-o conferință sau la o reuniune, se uită în jur și uh, se uită cine a venit și ce poziție deține, această perso- deține aceste persoane. Nivelul și consecvența uh, prezenței înseamnă, simbolizează importanța acordată acestor uh, întâlniri. Dacă ei sunt șef de stat, se așteaptă la șef de stat. Bineînțeles că la final uh, conținutul este important și pentru asiatici, însă forma este importantă la început, este un semn de respect și arată interes față de partener. Deci, de multe ori este pe primul loc. Iată, forma uh, este mai importantă ca fondul de această dată. Sau, ca să spunem așa, funcția este pe locul 2 după formă, ca să ne referim și la arhitectură. Uniunea Europeană vrea să fie văzută ca un partener uh, valoros de către, Uniunea, de către statele ASEAN, atunci trebuie să se prezinte ca un partener egal de la nivel legal, ca cineva care ar putea să fie un partener plin de, și un aliat respectuos, dar și puternic în uh, scenarii la nivel înalt. Uniunea Europeană dorește să fie văzută și acceptată de către ASEAN ca un partener puternic, atunci trebuie să fie prezentă și să fie prezentă ca o echipă. Unul pentru toți și toți pentru unul, după cum spune vorba. Dorește Uniunea Europeană să fie văzută ca un partener serios, atunci trebuie să vină la toate meciurile și cu um, reprezentanți la nivel înalt, nu cu echipa de rezervă. Deci, practic, Uniunea Europeană trebuie să um, acompanieze de fapte discursurile sale. În calitate de vicepreședinte al Comisiei AFET, îi dau cuvântul excelenței sale Dato Serbini Ali, ambasador al uh, Brunei Mr. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să adaug foarte mult la ceea ce s-a spus despre relațiile UE-ASEAN. Deci dați-mi voie să spun ceva despre Brunei în calitate de președinte al reuniunii ASEAN în acest an. Uh, Înțelegem uh, provocările asociate cu uh, calitatea de, uh, de președinte al acestei reuniuni. Ne așteaptă cel mai mare test în octombrie, când vom fi gazda celui de-al 33-lea summit ASEAN. Ca și alte um, mari organizații, problema organizării este foarte importantă, la fel și la ASEAN. Dacă citiți, dacă vedeți membrii echipei noastre din acest an, veți vedea că subliniem efectele relevante pentru oameni, pentru tineri, aspectele ce țin de viața de zi cu zi, catastrofe naturale, schimbări climatice, energie, diferențe de dezvoltare și așa mai departe. Acest lucru poate fi văzut în echipa noastră de organizare. Noi, în calitate de vicepreședinți, um, facem o evaluare a progreselor de integrare a și a de construire a comunității ASEAN. Cred că um, munca noastră din anul trecut și din anul acesta um, va fi importantă, îndreptându-ne spre anul uh, viitor și anii în care vom fi o comunitate. Ne-am uh, luat timpul de a ne consulta cu toate statele ASEAN, dar și cu partenerii noștri de dialog pe toate subiectele, mai ales pe subiectele dificile și complexe. După cum se spunea, um, ne uităm la propria noastră capacitate instituțională, dar și la relațiile externe. După cum se, se vorbea și despre um, aderarea Uniunii Europene la la forurile menționate. În primul rând, între, prezența doamnei înalt reprezentant la reuniunea um, ministrilor de externe de anul trecut um, și de anul ăsta a fost o prezență foarte importantă. Cu mare bucurie o vom primi pe doamna înalt reprezentant în uh, Uh, Brunei în uh, iulie. Nu în ultimul rând, domnule președinte, sperăm să urăm bun uh, venit delegației Uniunii Europene la reuniunile de anul acesta, domnului Werner Langen, dar și la reuniunea IPA. Sperăm că vor urma și alte vizite după aceea. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Next speaker on my list. Mulțumesc. Urmează acum pe lista mea domnul raportor, domnul Butikofer. Thank you, Chair. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, secretarului general adjunct și domnului Maniche. Aș dori să adresez întrebări ambilor experți. Dumneavoastră, domnule secretar general, ați vorbit despre uh, ASEAN care se axează pe oameni și de pe, despre conectivitatea interpersonală. Aș dori să vă invit eventual să ne dați mai multe detalii în legătură cu modul în care uh, luați în considerare potențialul uh, să existe uh, conectivitate interumană între Uniunea Europeană și uh, ASEAN și apoi pentru domnul Varneche uh, Întrebarea este următoarea. Nu v-ați referit uh, în detaliu la rolul pe care Parlamentul European l-ar putea juca în uh, promovarea relațiilor? Uh, prin urmare, eventual, ați putea să adăugați câteva cuvinte în legătură cu asta. Iar în ceea ce privește ambii experți, aș dori să adresez o întrebare care se leagă de un comentariu pe care domnul uh, Langer a făcut uh, în uh, introducerea sa. Dânsul a susținut să acționăm pentru crearea unei eventuale adunări Uniunea Europeană-ASEAN. Oare dumneavoastră, amândoi, vă gândiți că ar merita să facem asta și cum anume? Vă mulțumesc! doamna Iegel. No, Iegel. Miss Iegel. Doamna Iegle, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, vorbitorilor pentru informațiile oferite. Este în regulă acum? Se aude? Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Informații care ne pun pe gânduri. Așa este, domnule vicesecretar general, și sunt de acord cu dumneavoastră, nivelul european, Europa prea puțin mm, s-a uitat în direcția statelor ASEAN. Bineînțeles, este corect când spuneți că statele individuale ASEAN nu s-au uitat neapărat la nivelul european, ci mai degrabă la statele membre ale Uniunii Europene. De, de asemenea, este corect, și asta este o întrebare, de fapt, um, și anume, al treilea aspect este că interesele sunt diferite. Uniunea Europeană are interese economice care sunt importante, bineînțeles, și care sunt în prim plan pentru noi toți, uh, nu numai la nivel european, dar la nivel european, nu numai în, uh, pentru statele membre, ci pentru toată lumea. Uh, dar nu numai acest nivel economic și comercial este important, ci aspectele etice ce țin de drepturile omului sunt importante pentru noi. Și dacă um, analizăm toate aceste elemente, și apoi avem scopul ca pe termen lung să creăm o zonă de liber schimb, ceea ce ar fi logic pentru ambele mari regiuni. Cum putem să aducem la oaltă aceste diferențe? La ce vă așteptați dumneavoastră din partea noastră? Ce credeți că mai trebuie făcut pentru a atinge acest obiectiv din punctul nostru de vedere, dar și din, din partea din viziunea dumneavoastră, domnule Varneche, unde ați uh, prezentat unele deficite existente. Ce se poate face și ceea ce ar fi nevoie să se facă de ambele părți atunci când uh, ca, pe, ca, pentru o apropiere și când lucrăm la un uh, raport pe acest subiect, uh, care sunt sarcinile pe care ar trebui să ni le, să ni le asumăm? Mulțumesc! Doamna Gomez. Uh, thank you. It was very... Mulțumesc că a fost o prezentare, au fost prezentări foarte interesante și sunt de acord cu observațiile făcute de domnul Varneche. Aș dori să insist ca și colegul uh, Butikofer pentru a afla ce poate fi făcut uh, în legătură cu aceste contacte interpersonale. Uh, de asemenea, aș dori să vă întreb următoarele. Cum vedeți evoluția extraordinară care a avut loc uh, în Indonezia în ultimii 10 ani? S-a consolidat democrația, fiindcă aceasta este cea mai mare țară musulmană din regiune cum se proiectează asta asupra ASEAN, asupra celorlalți membri? Pentru că ne gândim că există legături clare cu evoluția din uh, Birmania. Dar s-ar putea ca aceste evoluții să treacă dincolo de acest uh, for. Înțeleg că unii au atras atenția și la importanța uh, deosebită a uh, siguranței sociale, a sistemului de securitate socială pe care îl implementează acum Indonezia. Oare și asta va duce la percepții diferite în contextul ASEAN? Apoi aș dori să mă refer la rolul ASEAN ca și furnizor de securitate în uh, regiune. Cred că există aici un exemplu fantastic, uh, mai ales în lupta cu pirateria. S-ar putea elimina uh, pirateria, s-ar putea limita acest uh, fenomen doar datorită acestei cooperări care s-a bazat pe Convenția Legii Mărilor. Însă, cum am putea extinde toate acestea la gestionarea tensiunilor pe care uh, le vedem că există în uh, Marea Chinei de Sud sau în Marea Chinei de Nord. De la, studii de, la Institutul de Studii pe Securitate din Singapore, cineva mi-a spus uh, că se poate să ne așteptăm la mai multe din perspectiva acestor tensiuni din perspectiva relațiilor uh, dintre uh, China și Japonia, uh, vor exista tensiuni în Marea Chinei de Sud. Cum tratează ASEAN această problemă? Vă mulțumesc! Înainte să dau cuvântul următorului vorbitor, spun domnul președinte, doream să salut prezența în sală a doi uh, deputați, domnul Win Ho deputat din Myanmar și a domnului Min O din partea Camerei uh, Superioare a Parlamentului uh, uh, Birmaniei se află aici într-o vizită de studiu. Iar acum dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Goebbels. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Eu aș avea multe de spus Uh, pentru reprezentantul uh, Fundației Asia Europa. Noi, ceilalți europeni, ne legăm de faptul că foarte puțină atenție este dată relațiilor cu statele uh, ASEAN, care, după părerea mea, ar trebui să fie niște parteneri natural, firești în Asia. Bineînțeles, avem relații foarte bune din perspectivă economică, dar discuția tocmai dovedește că atunci când vorbim despre economie, cu toții ne grăbim să menționăm drepturile omului. Bineînțeles, drepturile omului sunt primordiale, însă câteodată am impresia că facem declarații doar de dragul de a le face, care astfel ne mulțumesc pe noi, dar Uh, nu încălzesc uh, pe reprezentanții uh, celorlalte state. Adesea aceste declarații sunt superficiale sau ipocrite, cum spuneați și dumneavoastră, iar ca dovadă dau aceste rezoluții de urgență pe care le adoptăm fiecare joi după amiază la Strasburg și care ori sunt cu adevărat fondate. Eu mă gândesc și pot să spun că particip la uh, reuniunile cu țările ASEAN din 1985, de deci deja de destul de multă vreme, eu găsesc că situația drepturilor omului a evoluat foarte mult uh, uh pe o tendință pozitivă în această regiune. Sunt de asemenea și drepturile fundamentale, precum dreptul la hrană, dreptul la educație sau dreptul de a munci. Acestea sunt uh, uh, mai bine garantate în anumite state ale Asiei decât în state ale Uniunii uh, Europene. Uh, înțelegem că există un fel de peer pressure care se exercită asupra statelor ASEAN și ca exemplu vă spun următoarele. Acum câțiva ani Birmania trebuia să uh, preia președinția uh, rotativă a ASEAN, așa cum există și în Uniunea Europeană. Atunci, Parlamentul uh, s-a manifestat împotriva acestei uh, președinții uh, deținute de o dictatură militară, însă statele ASEAN au reușit într-o manieră discretă și fără tot felul de declarații ca să facă Birmania să renunțe singură la încercarea de a deține președinția. Este un exemplu foarte bun de peer pressure care se exercitează din ce în ce mai mult uh, în anumite conflicte uh, regionale unde intervin practic ceilalți membri ASEAN pentru uh, a evita ceea ce poate fi mai rău. Apoi, în ceea ce privește relațiile noastre cu parlamentarii din statele ASEAN. Ei bine, am avut onoarea să reprezint Parlamentul European de trei ori, cred, la AIPA. Acesta este un parlament care pare că se caută pe sine, care este foarte uh, formalist și se pare că se încearcă să se găsească relații similare cu cele pe care le avem cu ACP-ul. Sunt de acord cu domnul Langen atunci când spune că trebuie să avem un dialog structurat cu reprezentanții uh, parlamentari uh, cu care ne întâlnim în cadrul IPA. Anul trecut am fost prezent atunci când a avut loc o discuție legată de conflictul uh, din Marea Chinei de Sud, iar acolo am putut uh, asista la uh, începerea unei dezbateri cu adevărat politice, fapt încurajator și care a trebuit păstrat pentru că este una dintre chestiunile foarte importante pe care o solicită Uh, toate părțile și fără un astfel de uh, dialog am putea asista la repercursiuni nedorite. Vă mulțumesc. Mulțumim, stimate uh, coleg. Vă dau acum cuvântul pentru a răspunde. Mai întâi domnul Lin, după care domnul Varneche. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă refer la întrebarea dumneavoastră legată de conectivitatea între oameni și centrarea pe oameni. ASEAN a fost văzută mult timp ca o organizație birocratică condusă de guverne în care se fac lucruri fără știința oamenilor. Liderii noștri sunt conștienți de această percepție iar la fiecare summit ne întâlnim cu reprezentanți ai tinerilor, ai ONG-urilor, facem acest lucru cu regularitate pentru a le oferi expunere și pentru a avea contacte regulate cu ei. La ultimul summit, uh, liderii au conștientizat faptul că oamenii trebuie să um, devină elementul central de aceea, aceasta este una dintre prioritățile care a reieșit în urma ultimului summit. Vrem să fim mai vizibili în țările noastre și să promovăm uh, cunoașterea în rândul oamenilor. Iată de ce avem această abordare centrată pe oameni în ASEAN. Încă nu am uh, atins acest deziderat, dar cred că suntem pe drumul cel bun, iar liderii au conștientizat această necesitate referitor la conectivitatea între oameni, people-to-people connectivity, cred că trebuie să avem, în primul rând, infrastructuri uh, conectate. Trebuie ca oamenii să poată călători cu mai mare ușurință în interiorul regiunii și în afara sa avem uh, un plan de conectivitate, iar acesta este un sector foarte important pe care insistăm. Mă refer în special la conectivitatea în ceea ce privește infrastructura. Și uh, în acest sens solicităm sprijinul partenerilor noștri referitor la conectivitatea între oameni, între cele două regiuni, cred că aceasta se poate realiza într-o manieră informală prin promovarea mobilității, prin promovarea schimburilor uh, la nivel universitar uh, între studenți. Putem avea programe de schimb de studenți. În regiune, de exemplu, mergem uh, regulat cu tinerii în China, în Japonia, astfel încât tinerii să se poată întâlni între ei și să stabilească legături. Cred că putem să promovăm această conectivitate între oameni, între regiuni. Vrem de asemenea să furnizăm mai multe informații despre regiunea noastră în școli, astfel încât oamenii să se cunoască mai bine între ei, să știe mm, ce înseamnă Europa, ce înseamnă Uniunea Europeană și ce înseamnă ASEAN. Referitor la cea de-a doua întrebare, Vorbeați despre faptul că partea europeană nu acordă atenție, uh, că UE are interese diferite. Acordul de liber schimb. Europa are deja astfel de acorduri cu țări individuale. Deocamdată însă nu cred că este fezabil să avem un astfel de acord de liber schimb între cele două regiuni. Am înțeles uh, de la delegația dumneavoastră că acest demers va continua după ce ne vom constitui ca și comunitate. Deocamdată însă vom continua implementarea acordurilor de liber schimb uh, cu țările individuale și după ce ne vom constitui ca uh, și comunitate vom avea mai multe demersuri în acest sens. Mă întrebați uh, cum puteți să ne ajutați. Ei bine, UE ne-a ajutat foarte mult și suntem recunoscători pentru acest lucru la ASEAN avem cu adevărat nevoie de conectivitate și de uh, atenuarea decalajelor în ceea ce privește dezvoltarea. Uh, vrem să avem uh, o comunitate economică până în 2015. Așadar, acestea sunt prioritățile noastre, conectivitatea și reducerea decalajelor în materie de dezvoltare. Avem niște proiecte prioritare, există și uh, iniți- o inițiativă de integrare a ASEAN, IAI, care ajută țările care se vor alătura uh, mai târziu. Este vorba despre patru țări. Vă spuneam uh, mai devreme care sunt prioritățile noastre și proiectele prioritare de care avem nevoie. Proiectele care țin de IAI, în care ne puteți oferi asistență. Referitor la conectivitate, nu trebuie să fie neapărat vorba de infrastructură. Conectivitatea între oameni și comunicarea între oameni este importantă. Pe partea tehnologică aveți un avantaj și ne puteți ajuta și în acest sens ne puteți ajuta mai degrabă pe partea de integrare și ne puteți ajuta acum să ne constituim această comunitate până în 2015. Acestea sunt zonele prioritare pe care trebuie să le avem în vedere și ne-ar fi de mare ajutor dacă ne-ați putea sprijini în acest sens. Ați mai pus o întrebare la care cred că va răspunde colegul meu se vorbea despre rolul ASEAN în asigurarea mm, securității și făceați și niște comparații. Noi uh, furnizăm o platformă durabilă, o platformă de încredere în regiunea noastră pentru ca țările să se poată întâlni și discuta avem uh, forumul regional ASEAN, care este singurul uh, for în care mm, există șase țări membre. Este o bună platformă pentru aceste țări uh, să se întâlnească și să discute despre interesele lor. Avem uh, această platformă, așadar. Nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că mă opresc aici și îl voi ruga pe colegul meu să răspundă la celelalte întrebări. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. În primul rând, aș dori să răspund uh, la întrebarea domnului Butic uh, fără legat de schimburile mm, interumane între țările ASEAN-UE. Avem uh, experiențe în cadrul fundației noastre în care promovăm aceste schimburi în domeniul educației și culturii. Avem uh, foarte multe schimburi interumane. Nu înseamnă neapărat că deplasăm oameni dintre, între, de la o regiune la alta, dar încercăm să facilităm comunicarea și cooperarea. Aducem la oaltă uh, factori de decizie, încercăm să uh, creăm uh, punți uh, între artiști, uh, astfel încât uh, să îi încurajăm să stabilească legături și să-și facă treaba mai bine. Avem tot felul de rețele pentru a încuraja schimburile. Vă invit pe toți uh, să vă uitați uh, la site-ul nostru www.asef.org care mm, vă prezintă contextul relațiilor ASEAN-UE în ceea ce privește rolul pe care l-ar putea juca Parlamentul European în contextul ASEAN. Primul lucru la care m-am gândit a fost uh, IPA, adunarea uh, interparlamentară ASEAN, AEPA. Este vorba de mm, Uh, un for care stabilește standarde pentru această colaborare. Știu că guvernul uh, german este implicat într-un proiect uh, acolo. Există persoane implicate în diferitele comisii de lucru și secretariat. Cel mai important este să vă angajați împreună cu AEPA și să vedeți care sunt nevoile lor Uh, nu vrem uh, să fie doar un dialog uh, pur parlamentar, ci vrem să vedem care sunt cerințele, care sunt necesitățile, astfel încât ulterior să știm ce poate oferi Europa. Același lucru este valabil și în domeniul securității, în care este foarte implicat ASEAN și în care Europa nu este neapărat foarte mult implicată. Trebuie să vedem care sunt punctele de interes, ce grupuri de, inter- ce grupuri de lucru uh, sunt create astfel încât uh, după aceea să vedem ce poate oferi Uniunea Europeană și chiar să și ofere. Cred că aceste lucruri sunt esențiale. Acum nu știu dacă este relevant să avem o adunare ASEAN-UE. Vă, asta este la atitudinea dumneavoastră. Doamna Iegel a vorbit despre implicarea la nivel economic și despre faptul că Uniunea Europeană are niște standarde de etică, niște reguli de etică. Bineînțeles, uh, acestea trebuie să fie vizibile în relațiile cu ASEAN. Eu aș recomanda însă uh, să spuneți întotdeauna ceea ce credeți, uh, ce este important pentru dumneavoastră și să îi ascultați și pe ceilalți, să vedeți ce au de spus, care sunt interesele lor în domenii precum drepturile omului. Trebuie să vedeți care sunt uh, problemele lor. Preocupările în ASEAN sunt diferite față de cele ale europenilor. De aceea este important uh, să faceți un bilanț al situației, să vedeți uh, care sunt punctele de vedere ale fiecarei părți și care pot fi elementele comune. Cred că este foarte important să ținem, în, să ținem cont de această perspectivă. Uh, Ați vorbit și despre domeniul uh, securității, doamnă Gomez. Și uh, îmi aminteam de un uh, succes, misiunea ACI, la care a participat Uniunea Europeană. Poate că o, un astfel de model ar putea fi replicat și în alte contexte, dar aceasta este la latitudinea guvernelor să hotărască. Aș dori să mă refer și la ce spunea colegul dumneavoastră, care vorbea despre peer pressures în uh, țările ASEAN. Exact așa stau lucrurile și în Uniunea Europeană. Suntem uh, confruntați cu probleme din afară, din partea SUA, din partea Rusiei, dar chiar și uh, noi, între țările din Uniunea Europeană, facem presiuni unii asupra celorlalți în diferite domenii. Același lucru se întâmplă și în ASEAN. Cred că atunci când uh, ne angajăm cu ASEAN, noi ca europeni trebuie să vedem uh, uh, care sunt oamenii de care ne simțim cei mai apropiați și să-i întrebăm de ce sprijin au nevoie vrem, ar trebui să confruntăm uh, diferitele agende ale Europei și ale țărilor din ASEAN. Cred că este mai bine uh, să urmăm această abordare pentru a ne angaja în dialog. Sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Continuăm acum uh, programul cu ultimii trei vorbitori, domnul Jonathan Holslag, Research Fellow de la Brussels Institute of Contemporary China Studies, dr. Clara Portela, profesor de științe politice la Universitatea de Management din Singapore și profesor Jürgen Rüland de la mm, Catedra de Studii uh, pentru Asia de Sud-Est la Universitatea din Freiburg. Bine ați venit! Îi dau acum cuvântul domnului Holslag just a suggestion is perhaps to change the order of it, Dr. Portella. Yeah, okay. Well, you flew in all the way from Singapore, so it would be a shame not to have... Poate că ar fi bine să schimbăm un pic uh, ordinea și să o lăsăm întâi pe doamna Clara Portela, pentru că a bătut atâta drum din uh, Singapore și ar fi uh, o dovadă de politete să o lăsăm pe dumnea ei să vorbească prima și după aceea voi vorbi și eu. How can I? Okay. Thank you very much for this kind offer, but we still have. Mulțumesc, dar uh, mai avem o jumătate de oră, dar și este rândul dumneavoastră. Deci, domnul Holslack, voi încerca să fiu succint. În prezentarea mea inițială prevăzusem trei părți. Uh, discutarea intereselor strategice care leagă Uniunea Europeană de statele ASEAN, apoi modul în care cele două părți se privesc una pe cealaltă și care este situația relației dintre cele două, poate că voi trece pe această parte și vă voi oferi câteva sugestii pentru consolidarea acestui parteneriat. După cum puteți citi în raportul uh, care bănuiesc că este la dispoziția tuturor din această sală, argumentul principal este că ar trebui într-adevăr să consolidăm relațiile cu statele ASEAN. Este vorba de un parteneriat crucial, dar nu unul de la sine înțeles. Iar în timpul discuției, mulți dintre vorbitori au subliniat faptul că cooperarea interregională este ceva foarte important. Un motiv în sine, de fapt, pentru a aprofunda relațiile. Mulți vorbitori s-au referit și la um, interesul geopolitic uh, al Uniunii Europene pentru consolidarea integrării cu, la ASEAN, dar um, argumentul, argumentul meu este că nu este atât de ușor. Și apoi, când este vorba de progresele, de avansarea în domeniul uh, cooperării, eu cred că este crucial ca Uniunea Europeană nu numai să, nu neapărat să continue să extindă parteneriatul cu ASEAN, nici măcar să creeze noi structuri, ci în primul rând să identifice foarte clar care sunt interesele Europei și unde se pot câștiga efecte de pârghie. Deja există multe schimburi, dar trebuie ca ele să fie mai eficiente. Propun așadar în document să se creeze, să se stabilească priorități clare. Eu cred că relațiile între ASEAN și, stat, și Uniunea Europeană trebuie să fie bazate pe o distribuție a muncii, diviziune a muncii. Nu cred că este foarte util și nici măcar necesar ca Uniunea Europeană să încearcă să devină un actor în domeniul securității, um, în adevăratul sens al cuvântului, în această regiune. Însă ar fi bine Um, ca aceste state să reușească să ofere uh, securitate expatriaților din, uh, din statele ASEAN. Când este vorba de cooperare economică, cred că trebuie să fim uh, foarte precauți. Da, bineînțeles, este important să consolidăm și să deschidem noi căi pentru schimburi economice, însă în același timp trebuie să fim conștienți de impactul pe care acest lucru ar putea să îl aibă asupra statelor mai uh, slabe din ASEAN. Un ultim studiu din DG Trade um, din 2010 a arătat foarte clar că câștigurile pentru statele mai slabe ASEAN uh, s-ar putea să nu fie chiar atât de evidente. Uh, și dacă ne gândim la obiectivul de a consolida aceste state, eu cred că politica trebuie să fie una foarte sofisticată în domeniul comercial, care să meargă dincolo de pură liberalizare. Un alt domeniu foarte important este urbanizarea. Cred că urbanizarea este cea mai mare provocare cu care se confruntă statele ASEAN și cele din Asia de Sud-Est. Și este un uh, domeniu important în care cred că putem să ne unim forțele. Pe lângă stabilirea priorităților corecte, eu cred că provocarea principală pentru statele UE și ASEAN este să consolideze cooperarea. În primul rând, cred că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să joace un rol mai important. Să existe schimburi uh, mai mari mai importante cu diplomații ASEAN și din câte am înțeles există un oarecare scepticism din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Cred că valoarea principal, valoarea adăugată principală a Serviciului de Acțiune Externă ar fi să consolideze cooperarea cu statele membre și partenerii înainte de a propune noi inițiative. Apoi, înaintea reuniunii ministeriale cu uh, ASEAN, cred că uh, SAE ar putea să facă mult mai mult pentru a îmbunătăți uh, agenda mm, și pentru a apropia interesele. În al treilea rând, și am mai vorbit despre asta de mai multe ori, există programe importante cu ASEAN, uh, planul de acțiune pentru o conectivitate la care Uniunea Europeană dorește să contribuie, instituțiile europene au, s-au angajat să sprijine această inițiativă, dar cred că trebuie făcute eforturi mai mari pentru a uh, coopera și a se coordona cu celelalte state participante. Există de asemenea propuneri pe care le prevăd un uh, document referitor la, propune referitoare la securitate, la promovarea investițiilor și așa mai departe. Dar având în vedere restricțiile ce țin de timp, voi trece peste ele și voi ajunge la concluzie. Și voi spune încă o dată că pentru mine cheia, secretul pentru un parteneriat uh, mai bun uh, cu statele ASEAN este eficiența, nu creșterea um, ca mărime, ca domeniul de aplicare, ci consolidarea și eficientizarea relațiilor actuale. Vă mulțumesc, spune președintele. Doamna doctor Clara Portela are cuvântul. Thank you very much. So, Mulțumesc foarte mult. Prezentarea mea tocmai va putea fi urmărită pe ecran. Să sperăm că veți putea să urmăriți. Intenția mea este să vă ofer o prezentare de ansamblu foarte succintă, pentru că sunt conștientă de constrângerile de uh, timp. E clar că voi prezenta evoluțiile cele mai importante pentru viitoarea cooperare Uniunea Europeană-ASEAN. După cum puteți vedea, asistăm la originea și evoluția organizației. ASEAN a fost inițial concepută ca fiind un proiect de integrare. Integrarea economică a fost inițiată uh, la începutul anilor 90. Aspectul cel mai caracteristic al ASEAN este uh, al său modus operandi, care este foarte diferit de modul de funcționare al Uniunii Europene. Practic, uh, tot aceste demers se caracterizează printr-un respect uh, pentru suveranitate, prin lipsa interferenței. Este vorba despre luări de decizii la nivel interguvernamental, de consens și consultare și, de asemenea, uh, este vorba și de evitarea uh, criticilor publice. Uh, principalul aspect care a modificat acest proiect a fost uh, Uh, Carta uh, ASEAN din 2007, care viza transformarea acestei organizații într-una bazată pe mai multe reguli. Această organizație a primit personalitate juridică și a presupus crearea trei comunități și mă voi referi la ele în curând. În orice caz, uh, semnarea cartei ASEAN a marcat un punct cheie pentru uh, juridizare a acestei uh, organizații. Aceasta, practic, uh, um, a marcat și păstrarea metodei de acțiune ASEAN. S-a uh, primit însă, s-a păstrat această cale ASEAN, dar dimensiunea parlamentară nu a fost una care s-a consolidat. S-au făcut progrese în ceea ce privește implementarea celor trei comunități. Acestea sunt comunități foarte diferite față de cele pe care le avem în Europeană. Una este uh, comunitatea socioculturală, uh, a doua este comunitatea uh, de politică și securitate și apoi comunitatea economică. Comunitatea politică probabil reprezintă cea cu un paralelism puternic față de Uniunea Europeană. S-a creat și un organism pentru protecția drepturilor omului în cadrul comunității socioculturale. În raportul meu uh, se spune că există o consolidare a cooperării uh, între anumite state uh, ASEAN, deși nu toată lumea este implicată în acest gen de cooperare. Ceva similar se întâmplă și în comunitatea politică și de securitate. Există o anumită cooperare în domeniile care vizează lupta cu uh, pirateria. Doar anumite state ASEAN sunt vizate aici. Practic, uh, se susține din nou ideea unei cooperări uh, sporite. Este o idee care a fost vehiculată foarte mult timp în Uniunea Europeană și care și-a găsit un loc în cadrul cooperării europene. Apoi, care sunt câteva dintre uh, provocări? În trecut, diversitatea și Asta în toate dovenile, inclusiv diversitatea culturală între statele uh, membre, dar de asemenea și disparitatea economică uh, pronunțată. Au existat state care au putut favoriza uh, cooperarea în ASEAN, dar adesea progresul a fost împiedicat de instabilitate politică în anumiți membri. Principalele provocări acum pentru ASEAN pot fi rezumate în felul următor. Mai întâi este vorba despre un efect de uh, divizare datorat dominanței uh, economice tot mai sporite a Chinei în regiunea ASEAN, uh, mai ales din cauza disputelor care au loc acum în Marea Chinei de Sud. În al doilea rând, crește profilul de țară al Indoneziei, eh, care îi face pe observatori să considere că este un anume risc eh, ca eh, să scade interesul în ASEAN, pentru ASEAN, datorită anumitor sentimente naționaliste. Voi sări peste relațiile externe pentru a păstra succintă prezentarea. În general, ASEAN este o organizație foarte deschisă. Uh, există mai multe direcții de cooperare la nivel extern în regiune și e clar că organizația a reușit să se autostabilească ca fiind un centru de cooperare politică și socială, dar acest aspect a mai fost discutat. Mai trec la ultimul diapozitiv ce rol uh, putem uh, să ne așteptăm uh, să joace Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de ASEAN, o organizație care este una bazată pe un proiect de integrare regională. Însă, până la urmă, o organizație atât de diferită de Uniunea Europeană. Mai întâi, Uniunea Europeană are o miză în dezvoltarea ASEAN, mai ales atunci când e vorba de păstrarea rolului central al ASEAN pentru statul de drept în Asia de Est. Practic, Uniunea Europeană este interesată în general în consolidarea multilateralismului și în um, funcționarea statului de drept în Asia de Sud. Apoi, E vorba despre o asistență de integrare pe care o oferă Uniunea Europeană. Um, ASEAN a beneficiat uh, deja de multă vreme de pe acestei asistențe. De asemenea, rolul acestor organizații nu mai este atât de caracteristic uh, cum obișnuia să fie, pentru că mai sunt și alte organizații care sunt uh, interesate de exact uh, aceleași chestiuni. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să găsească domenii de cooperare alternative cu ASEAN pentru a putea să facă o diferență în alte domenii, practic. Apoi, în ce ajutorul de integrare, E bine, ne-am putea gândi la situația în care am putea să ne implicăm mai mult în promovarea um, soluționării conflictului din Birmania, mai ales că această țară a făcut mai multe reforme importante și cu siguranță se află uh, pe direcția cea bună în foarte multe domenii. Însă, un european ar putea să joace un rol util în uh, rezolvarea uh, unora dintre tensiunile, tensiunile care au ieșit la suprafață. Uniunea Europeană are posibilitatea de a-și împărtăși uh, experiența uh, pe care o are în rezolvarea conflictelor care au apărut și în Europa în trecut. S-ar putea ajunge uh, la o rezolvare a problemelor și din Marea Chinei de Sud. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați ascultat această prezentare. First speaker, uh, professor... Următorul vorbitor este uh, domnul profesor Jürgen Rüland. Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, distins uh, domnule președinte, domnule secretar general adjunct, distinși eurodeputați. Criza financiară a afectat foarte mult regiunea, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea instituțională a ASEAN. Au existat reforme ample care au culminat cu Carta ASEAN au existat și obiective de creare a unei comunități ASEAN până în 2015, crearea unei organizații uh, mai eficiente și mai bazate pe reguli, dar și mai centrate pe oameni. Aceste schimbări uh, au fost uh, foarte importante Carta ASEAN a consacrat uh, respectul statului de drept și protecția drepturilor omului, acestea fiind obiective majore ale organizației. În acest sens, Carta ASEAN a fost uh, un reper major în evoluția organizației, în pofida dezamăgirilor exprimate de unii observatori. Totuși, această carte promite drepturi uh, mai bune ale cetățenilor oamenilor și drepturi ale omului uh, mai bine respectate. Există și uh, Comisia ASEAN pentru protecția și promovarea drepturilor femeilor și copiilor și așa mai departe. Declarația ASEAN privind drepturile omului reafirmă drepturile politice și civice care se regăsesc în Carta uh, Națiunilor Unite privind drepturile omului. În plus, acoperă și drepturi uh, sociale, economice și politice. Dar acum vine și uh, un dar, pentru că există niște deficiențe în aceste reforme. Uh, una dintre critici a fost că aceste drepturi uh, se bazează doar pe niște contexte specifice. Trebuie să se țină seama de cultura socială, religioasă diferită, trebuie să se țină seama de preocupările de securitate națională, care nu ar trebui totuși să justifice uh, eludarea uh, Uh, acestor drepturi. Unii uh, critici au spus că acestea sunt mijloace ale guvernelor de a eluda drepturile cetățenești ale oamenilor. Declarația drepturilor omului uh, se bazează pe documentele fundamentale la nivel internațional în domeniu. Documentele ASEAN pun accentul pe drepturile colective și uh, subliniază tradițiile uh, comunitare ale regiunii. Acestea au dus la suspiciuni în rândul ONG-urilor și altor părți interesate care spun că tradițiile comunitare au fost adesea utilizate pentru a justifica anumite încălcări ale drepturilor omului. În al doilea rând, uh, există un mandat limitat. Unii spun uh, că Comisia Interguvernamentală ASEAN pentru Drepturile Omului nu este foarte uh, activă în uh, susținerea și promovarea drepturilor omului. cei care această, această comisie este responsabilă să primească plângeri uh, de la ONG-uri și de la cetățeni, uh, să deruleze anchete, să aplice sancțiuni. Dar acestea nu sunt foarte bine puse la punct. se concentrează doar pe eforturile de clădire de capacități. În ultimul rând, există și ambiguități uh, juridice. Se face referirea la mm, Carta, Națion- Carta Națiunilor Unite a Drepturilor Omului este o astfel de problemă și ar putea contraveni uh, principiului uh, R2P, responsabilității de a proteja. Uh, Apoi uh, există un al patrulea punct legat de caracterul neobligatoriu al unor astfel de documente uh, deoarece nu există o curte de justiție ASEAN, uh, statele membre care nu respectă carta nu se supun sancțiunilor. Nu există mecanisme de depunere a plângerilor uh, pentru încălcări ale drepturilor omului. Și s-a mai uh, pus problema lipsei de participare a factorilor de interes. Uh, criticii uh, vorbesc despre secretismul redactării acestor documente. Nu pot să insist foarte mult asupra acestui subiect. Aș dori doar să mă refer pe scurt și la liniile directoare pentru înregistrarea uh, organizațiilor societății civile. Acestea au fost uh, uh, clasificate ca niște documente mm, care amintesc de trecut. Nu este neapărat un proiect uh, participativ uh, care să se concentreze pe participarea la procesul decizional. și aceste organisme reprezentative uh, ar trebui să fie folosite pentru mediatizarea acestor documente la nivel uh, național, la nivel local. La nivel uh, național, guvernele diferitelor țări trebuie să implementeze aceste diferite documente. ASEAN este o organizație strict interguvernamentală în care se reunesc um, autoritățile mm, din uh, statele respective. Nu aș vrea să insist foarte mult pe aceste aspecte. Imaginea variază de la țară la țară. Deci nu cred că pot eu să fac acum uh, dreptate uh, în doar câteva minute. Există apoi uh, rezistența de a uh, adera la convențiile privind drepturile omului. 37% este rata de ratificare a acestor convenții. Există măsuri de protecție constituționale, există mm, drepturi uh, instituite prin aceste convenții drepturi sociale, culturale. Unele țări au chiar și um, drepturi democratice, dar există anumite omisiuni, cum ar fi uh, cele legate de egalitatea de gen și așa mai departe. O altă, o preocupare mai mare însă este că adesea Constituțiile folosesc niște sintagme de genul în conformitate cu legea care restricționează drepturile cetățenilor uh, prin procesul legislativ. Se dau foarte multe ordonanțe de urgență, care în unele cazuri au fost uh, revizuite. Judiciary um, uh, is also, of course, um, of major Sectorul judiciar uh, este o altă problemă. În unele țări există curți uh, constituționale. Rolul uh, Constituți- curților constituționale din Indonezia, de exemplu, a fost analizat S-a, unii s-au plâns că există corupție, că deciziile nu sunt uh, corecte și poliția este o problemă, este prost plătită, uh, are deficit de personal, reformele sistemului de securitate nu au fost duse până la capăt. Am să închei cu câteva cuvinte despre ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în politicile sale în relațiile cu ASEAN. Eu nu susțin neapărat politicile anterioare care s-au bazat mai mult pe sancțiuni materiale. Totuși, ASEAN uh, este uh, o organizație dezvoltată din punct de vedere economic există, are opțiuni uh, de relaționare cu China și alte puteri emergente. Eu aș uh, spune că ar trebui să valorificăm mai mult uh, dorința ASEANului de a obține legitimitate și reputație și respectabilitate în organizațiile internaționale. Acest lucru a reieșit din numeroase studii derulate la nivel internațional. Aceasta ar fi principala motivație a ASEANului. ASEAN ar trebui să fie fie implicat um, în toate aceste procese care țin și de drepturile omului. Am să mă opresc aici. Aș mai putea spune câte ceva și despre acțiunile interparlamentare, dar mă opresc aici și vă aștept întrebările. Scarso e, e mi dispiace essere severo, ma Mulțumesc că timpul este foarte scurt și va trebui să fiu strict. Îmi cer scuze pentru asta, dar este important să fiu uh, strict cu timpul de intervenție, astfel încât să poată interveni toată lumea. Domnul Menendez Telvaie și apoi uh, doamna Gomez pe listă. Am să vă rog să respectați maxim două minute, pentru că domnul Butikofer va trebui să uh, tragă concluziile discuției și va face asta ca raportor. Am avut două întrebări sau o întrebare pe două părți. Mă voi rezuma însă la următoarea, la 50% din întrebarea mea. Să ne închipuim că suntem în Europa a doua zi după reuniunea formală între președintele american și cel chinez. În Europa, orice jurnalist, cercetător sau politician ar putea să primească o întrebare similară cu aceasta. Care este reacția Uniunii Europene? Reacția Uniunii Europene față de reuniunea între cei doi președinți. Bineînțeles că avem unele probleme între noi, diferențe de opinie între statele membre, dar există oarecare coeziune. Aceeași întrebare ar putea fi pusă și în acest context. Ar fi posibil să se pună o întrebare similară referitor la, de exemplu, care sunt reacțiile unor state ASEAN sau a unui stat uh, dintre statele ASEAN? Um, care este poziția față de o astfel de reuniune? Există o coerență, o coeziune în uh, pozițiile acestor state? putem întreba, bineînțeles, diferite instituții, dar există o oarecare coeziune. Este ea similară în statele ASEAN? Doamna Gomez, un comentariu. În urma remarcei domnului Goebbels, Goebbels, eu cred că presiunea în domeniul drepturilor omului, și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul profesor Ruland în acest sens, uh, E bine, acest tip de presiune funcționează dacă există și un alt tip de presiune și acest lucru funcționează în ambele direcții. Am vrea să existe mai multe presiuni din partea partenerilor ASEAN pentru ca Uniunea Europeană să se adreseze, să abordeze problemele, de exemplu, din Ungaria cu drepturile omului sau presiune în ceea ce privește incapacitatea noastră de a face față crizei apoi uh, mai ales uh, lui Jonathan Holzlag, expert în securitate în domeniu. Poate ASEANul să ajute la abordarea um, tensiunilor între China și Japonia, China și Corea, ar putea juca un rol aici, statele ASEAN? Și, uh, nu în ultimul rând, domnului profesor, domnului profesor Ruland. Ați vorbit despre criza financiară, despre implicațiile unei alte crize financiare. În unele state, cum ar fi Indonezia, s-a întâmplat acest lucru. Acum avem G8, Indonezia face parte din statele G20, a, a, avut loc un summit la Pittsburgh uh, referitor la paradisurile fiscale și criminalitatea organizată legată de acestea. Statele ASEAN și UE cooperează pe acest subiect. Eu cred că ar putea juca un rol foarte important. Mulțumesc. 5 minute pentru răspunsuri. Uh, rapide, pentru că doresc să las pe raportor să tragă concluziile. Răspunsul la întrebarea mea este foarte succint. Am să îi lași pe ceilalți colegi să răspundă din cauza lipsei de timp. Mă tem că răspunsul este nu. Am uh, studiat uh, comportamentul ASEAN în diferite organizații internaționale și problem, aspectul interesant este că este foarte dificil să se, creează, să se creeze o oarecare coeziune în aceste foruri. Mai ales China a fost un factor de diviziune în ultimii ani. La ultimul summit din Cambodgia, la ultima reuniune ministerială din iulie, s-a discutat despre asta și s-a, fina, finalizat cu un comunicat care uh, spunea că dezacordurile au fost destul de mari. Pe scurt, pentru a-i răspunde doamnei Gomez, da, ASEAN este un actor important în domeniul securității, mai ales în ceea ce privește uh, Marea Chinei. Dar vedem că uh, își păstrează cu greu o oarecare coerență, cade victimă politicilor de tip divide et impera și nu știu uh, care ar putea fi în viitor rezultatul, dacă va deveni un actor uh, puternic sau, uh, sau nu vor rămâne uniți. Însă cel mai important este ca Uniunea Europeană este să aibă legături cu toate celelalte state, cu Statele Unite, dar și cu statele ASEAN, pentru a se asigura că um, totuși statele ASEAN vor deveni un actor puternic. Mulțumim, domnule Bütikofer, pentru concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor celor care au intervenit pentru contribuțiile lor foarte valoroase. Câteva observații. În primul rând, consider că dacă dorim să avem o bună relație între două entități este de neconceput ca o parte să fie uh, profesorul și să se aștepte ca ceilalți să se comporte ca elevi. Trebuie ca toată lumea să învețe unii de la, tot să învețe unii de la ceilalți. Și în acest context am uh, salutat uh, remarcile domnului vicesecretar general referitor la zona fără, zona lipsită de, energie, de um, energie nucleară, de arme nucleare. Înspre asta lucrăm. Este clar că și Uniunea Europeană trebuie să-și uh, consolideze eforturile în domeniul ASEAN, în această regiune, la acest nivel. Și este clar că facem, de fapt, asta deja. Pentru prima dată am avut o participare la nivel înalt la reuniunea de la Shangri-La și acest lucru este un semnal. De asemenea, sunt de acord cu cei care au spus că pe de o parte, Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să se concentreze asupra uh, consolidării cooperării, cooperării, însă în același timp statele membre nu ar trebui să încerce să înlocuiască eforturile comune, ci să le completeze. Apoi, în ceea ce privește relațiile orientate înspre oameni, eu cred că dacă dorești să ai coeziune într-un astfel de tip de organism cum este ASEAN, Conectivitatea interumană este esențială. Am văzut asta și în Uniunea Europeană. Când se vorbește despre cetățeni și ne întrebăm dacă cetățenii sprijină un subiect sau un proiect sau nu, atunci devine dificil să descriem viitorul uh, comun european. Deci conectivitatea interumană este esențială și există foarte multe oportunități de a face lucruri în această privință. Apoi, uh, uh, domnul Holslag, doamna Portela, domnul Ruland s-au referit la diferite priorități uh, posibile, noi priorități asupra cărora am putea să ne concentrăm și cred că toate acestea ar putea fi evaluate uh, în uh, procesul de redactare, de elaborare a unui raport referitor la viitorul relațiilor UE-ASEAN, a fost o audiere foarte instructivă și doresc să mulțumesc președintelui și celor care au intervenit, mai ales uh, domnului vicesecretar general. Mulțumim, spune președintele. Vă mulțumim uh, pentru prezentările dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Acum trecem la următorul punct. The presentation of studies on the involvement of Salafism, Wahhabism in the este vorba despre prezentarea studiilor privind implicarea mișcării salafiste și a mișcării Wahhabi în sprijinirea grupurilor de rebeli și furnizarea de arme către aceștia și sprijinul financiar acordat de mișcarea salafistă și de mișcarea Wahhabi instituțiilor educaționale, sociale și religioase. Colleagues, we turn to the presentation of the two studies. Așadar, dragi colegi, ajungem la prezentarea celor două studii în legătură cu mișcarea salafistă și cu mișcarea Wahhabi uh, și vom uh, auzi și un raport amplu din partea doamnei Gomes în legătură cu uh, relația Uniunii Europene cu Africa de Nord și Arabia Saudită. Primul studiu așadar se axează pe implicarea mișcării salafiste și a mișcării Wahhabi în sprijinarea grupurilor de rebeli și furnizarea de arme către aceștia și cel de-al doilea sprijinul financiar acordat de mișcarea salafistă și de mișcarea Wahhabi în instituțiile educaționale, sociale și religioase. Dau acum cuvântul domnului William Asimor. Din partea Centrului eh, de Politici Strategice de la Bruxelles pentru a-și prezenta aceste studii. qui ă, est-ce qui veut être le premier Monsieur Rassimora, vous avez la parole. Et il faut sur le bouton. Domnule Racimora, aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Voi încerca să mă limitez la timpul care mi-a fost alocat și să prezint uh, studiul nostru în legătură cu susținerea financiară uh, acordată de mișcarea salafistă și cea uh, wahabi, instituțiilor educaționale, sociale și religioase. Mai întâi, uh, echipa noastră a pornit la principiu că trebuie să facem distinție între salafism și wahabism. Și că ar trebui să limităm investigarea uh, mai degrabă la curentul salafi și dau explicații imediat. Mai întâi trebuie să se facă o distinție importantă și anume faptul că wahabismul este direct uh, legat de puterea politică, de regimul uh, politic din Arabia Saudită. Câtă vreme galaxia salafistă ar putea fi și adesea este independentă de forțele politice. Am fost de asemenea atenți la a face distinție între curentul salafist chietist și cel mai uh, angajat politic. Mai sunt și alte elemente care ne-au uh, părut a fi importante și anume necesitatea de a analiza dinamica acestei susțineri financiare acordate de către salafiști instituțiilor um, educaționale, religioase, și sociale, diferențiind uh, între statele în care această finanțare este activă. Am ales Bosnia ca și uh, țară din Europa, am ales uh, în urma Revoluției Arabe Egiptul și Tunisia, sunt niște cazuri uh, extrem de interesante care pot să ne ilustreze uh, abordarea. Am ales și Pakistanul pentru că această țară are uh, frontieră uh, cu Afganistanul și implicată oarecum în uh, războiul uh, din această țară și apoi am ales și Indonezia pentru că ne aflăm în fața unei țări emergente și de altfel cred că termenul emergent nici măcar nu mai este necesar pentru că asistăm la o mare forță economică asiatică. În cazul Egiptului, am constatat că salafismul a intrat foarte recent în politică. În orice caz, victoria sa la ultimele alegeri prezidențiale a fost o surpriză pentru majoritatea observatorilor, pentru că marii salafiști reuniți în cadrul același partid politic, politic uh, au obținut uh, 125 de uh, locuri în Parlament și au reprezentat principalul concurent al Partidului Frăției Musulmane. La început, principarea mișcare uh, salafistă s-a născut în uh, 1926. Acest curent a refuzat uh, să se implice în politică, deci nu s-a prezentat niciodată la alegeri, iar doctrina sa propunea, de altfel, uh, membrilor săi să se îndepărteze cât se poate de mult de viața uh, politică. Iar asta pe motive care țin de un principiu care se regăsește în mișcarea salafistă și anume că politica este susceptibilă uh, să divizeze. Uh, în Egipt a uh, divizat comunitatea uh, credincioșilor. Prin urmare s-au ținut departe de politică pentru vreo 50 de ani și am putut constata și o schimbare radicală uh, în ceea ce privește salafismul egiptean după decesul uh, uh, președintelui Nasser și după eșecul naserismului politic în Egipt. Odată cu noul lider politic s-au redeschis căile spre noi alianțe, au existat deschidere spre Statele Unite și spre lumea occidentală. Arabia Saudită și Egiptul vor semna atunci, pentru prima dată, au semnat atunci pentru prima dată un acord uh, bilateral. Și, practic, uh, de aici există două fluxuri. Un flux uh, de studenți egipteni care urmează să plece în Arabia Saudită, mergând pe direcția islamului, astfel îndepărtindu-se de structura uh, tradițională a învățământului sunit uh, în Egipt. Așadar, au ajuns la Universitatea uh, din Al-Azhar. Acești studenți uh, vor avea acces la un uh, islamism uh, foarte riguros, așa cum este el practicat în Arabia Saudită, după care urmau să se întoarcă în Egipt și să devină purtători de cuvânt a organizațiilor de finanțare din Arabia Saudită, care urmau să înceapă finanțarea școlilor religioase, a instituțiilor care presupun o anumită vocație socială și anumitor moschei. Și Practic, uh, odată cu întoarcerea primei generații de studenți egipteni uh, care au plecat la studii în Arabia uh, Saudită, asistăm practic la o situație foarte apropiată de strategia pusă la punct de concurentul lor și anume frăția musulmană, adică uh, ideea de a te axa pe o rețea socială de calitate pentru a uh, te ancora în mediul politic. Iar rezultatul uh, urma să fie unul uh, uimitor pentru că nu am găsit uh, analiști politici care să spună că, un an, că cu un an înainte de alegerile uh, prezidențiale din Egipt de după uh, uh, Revoluție, că salafiștii urmau să devină principala forță a opoziției. Așadar, din perspectiva direcțiilor politice, ce înseamnă asta? E bine, ne gândim puțin că e destul de greu de estimat situația, pentru că e dificil să prezici care vor fi alianțele sau conflictele uh, care ar putea să apară între frații musulmani și uh, uh, salafiști pe termen mediu și lung. Deocamdată, vedeți, tendința este să existe o opoziție controlată, dar va trebui să vedem ce ne va rezerva viitorul. E clar că vor exista finanțări care să meargă spre rețelele uh, salafiste egiptene uh, și acești bani vin în continuare din Arabia Saudită. Deci este o strategie politică a Arabiei Saudite care este în concurență cu strategia unui stat precum Qatarul, care este mult mai aproape de frăția musulmană. Dar există o luptă politică între Qatar și Arabia Saudită uh, care se joacă pe frontul egiptean iar asta se reflectă și în tragedia siriană, după cum am văzut. În ceea ce privește Tunisia, ne regăsim într-o situație care ne face să ne gândim puțin la situația Egiptului. Avem așadar o primă etapă, o evacuare a salafiștilor de către vechiul uh, regim Menali, iar apoi există o idee care se regăsește adesea în regiune și anume salafiștii nu sunt neapărat implicați politic și aici pun uh, ghilmele de rigoare, uh, ci sunt o contraputere uh, interesantă care se opune frăției musulmane. De, de altfel, partidului El Nada, care este la guvernare în Tunisia. Există un acord de principiu care face ca Ben Ali să autorizeze uh, prezența uh, în Arabia Saudită a unor uh, gânditori salafiști tunisieni Practic va exista un retur mai controlat al acestora, dar va exista și uh, o întoarcere financiară înspre uh, Tunisia. Uh, practic asistăm la această diviziune care apare în Orientul apropiat între salafismul susținut sau nu de curentul wahabit, și uh, frăția musulmană, uh, care uh, ia forme diferite în funcție de statul în care ne găsim dacă n-ar fi doar că în Tunisia uh, mișcarea uh, salafistă susținută de Arabia uh, Saudită este în concurență cu frăția musulmană care se găsește în Nada, ar trebui să ne gândim puțin la situația care este mai violentă decât cea din Egipt. Trebuie să ne gândim puțin la derapajele cotidiene pe care le putem observa în Tunisia, care au început cu Uh, o miliție care controlează bunele maniere, uh, bunele moravuri uh, în această țară. Până la urmă ne găsim într-o concurență între cele două curente care permite, oricum în contextul tunisian actual, o radicalizare a tendințelor salafiste susținute de Arabia Saudită. În Bosnia, ne aflăm într-o situație diferită. Wahabismul uh, reprezintă o parte uh, foarte mică uh, din perspectivă statistică, estimăm că astăzi 3.000 de persoane aderă mai mult sau mai puțin total la mișcarea salafistă în Bosnia. Populația este de 1.400.000 de musulmani în această țară. Așadar, a priori este vorba despre un eșec de implantare a doctrinei. Această implantare să nu uităm, ne aflăm în Europa, dar asistăm la această strategie de implantare. Este vorba de uh, o situație uh, la câțiva ani după uh, un război E clar că și aici există miliții care vor susține Bosnia uh, în lupta sa cu armata sârbă și există și uh, apariția unei concurențe, unei competiții, așa cum uh, o regăsim și în Orientul Mijlociu, gândindu-ne că Iranul va furniza arme suniților, iar Arabia Saunită va, se va poziționa în gardă vis-a-vis -vis de această mișcare până la urmă va vira sume importante, aproximativ 350 de milioane de dolari conform cifrelor de anul trecut, bani care au fost uh, uh, practic uh, furnizați pentru contracte de armament. Concurența la acea vreme era mai uh, modestă între Arabia Saudită și Qatar, dar Arabia Saudită va juca exact pe aceeași carte și acum se bazează pe un context uh, teribil, cel al războiului uh, uh, care a rupt fosta Iugoslavie. Iar apoi, după ce s-au semnat acordurile de pace, s-a înființat o rețea pe teren, o rețea de militanți. Această rețea, până astăzi, primește finanțări din partea, pentru instituțiile de vocație socială. Aceasta este strategia uh, de bază, deci crearea unor rețele caritabile, înființarea unor moschei și finanțarea unor programe școlare. Toate acestea nu pun a priori probleme, mai ales că putem să ne gândim că din perspectivă statistică vorbim despre un eșec al Arabiei Saudite și că uh, Bosnia uh, fiind oarecum europeană, rezistă uh, acestei doctrine wahabite uh, pe teritoriul uh, său. O serie de indicatori însă sunt îngrijorători, și anume serviciile de informații europene a operat în Bosnia pentru a pune capăt rețelelor teroriste și constituirii acestora și pentru că organizațiile finanțate de Arabia Saudită au fost reperate începând cu 2005 ca fiind instituții de uh, finanțare a unor mișcări teroriste. Așadar, și aici ne găsim în fața unei uh, situații extrem de complicate. În ceea ce privește Pakistanul, vedem care este uh, originea situației actuale evident în mare parte, nu în totalitate. Uh, cauza este angajamentul Pakistanului în primul război uh, din Afganistan, uh, anul, războiul cu Uniunea Sovietică în 1979. Înțelegem puțin istoria regiunii și economia ei, dar ne găsim într-o situație comparabilă. Există sprijin financiar masiv din partea Arabiei Saudite, cu sprijinul mai mult sau mai puțin complice al statului uh, uh, pakistanez și a serviciilor de securitate pakistaneze. Aceste resurse uh, ajung să financeze crearea de școli și alte rețele de caritate prin mișcarea de obandi. Ne aflăm aici într-o situație care este mult mai gravă decât cea uh, pe care o putem constata în Tunisia, Egipt sau uh, Bosnia. Pentru că vorbim despre terorism uh, cotidian, de amenințări pentru minoritățile pakistaneze, începând cu șiiții. Există de asemenea și rivalitate între zona Paștun, adică cea din nordul țării, și regiunea Karashi. Așadar, ne regăsim și de această dată în fața aceluiași model. Se creează o rețea de învățământ, rețea de moschei, uh, rețele uh, caritabile. Uh, se folosesc câteva dintre instituții pentru a transfera bani spre achiziția de arme, pentru reglarea de conturi la nivel central, pentru reglarea conturilor partidelor și așa mai departe. Ne aflăm așadar într-o situație complicată, cea mai complicată dintre toate. Ou, uh... Mai rămâne Indonezia. unde sprijinul uh, wahabit uh, se caracterizează prin anumite mișcări pe care am putea să le calificăm ca fiind uh, de extrem uh, tradiționalism. Uh, și există și uh, școala lui uh, Anbali, care este la originea la salafismului. În Pakistan am constatat că autoritățile pakistaneze au acceptat și am putea chiar să spunem uh, din motive de democrație, au acceptat toate curentele islamismului, inclusiv cele mai riguroase, cu condiția ca acestea să nu se angajeze în mișcări ilegale și în operațiuni teroriste dar constatăm uh, că a fost un eșec, uh, având în vedere amploarea pe care a luat-o această problemă în momentul de față. Acum voi trece foarte rapid uh, la concluzii. Pe noi ne-a impresionat în mod deosebit un lucru în acest studiu. Exista o prejudecată clasică cu privire la mișcările tradiționaliste extreme. Uh, și uh, cea legată de incapacitatea de adaptare la modernitate. Logica wahabită și salafistă ne demonstrează plasticitatea, flexibilitatea extraordinară a sistemului și capacitatea acestuia de a profita de situațiile politice uh, care le deschid larg ușa. Așadar, constatăm succese în zone complet diferite. Uh, am putea să vă vorbim și despre ce se întâmplă în Africa de Nord, însă am să mă opresc aici pentru că nu vreau să depășesc timpul care mi-a fost alocat. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Moniche ne va explica restul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ales să nu refac uh, o prezentare țară cu țară în ceea ce privește um, aceste mișcări uh, wahabiste și um, salafiste în sprijinirea grupurilor de rebeli și de teroriști. Aș vrea însă mai degrabă să plasez aceste lucruri într-un context. Ce înseamnă salafismul, de unde vine, care este situația sa astăzi și încotro se îndreaptă. Noi trebuie să înțelegem un lucru și anume că în forma sa modernă, salafismul militar, salafismul cu vocație violentă, apare la sfârșitul anilor 60 și în anii 70 în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Îl regăsim, bineînțeles, în în Egipt, în esență, uh, spre sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, prin atacuri la nivel foarte înalt, împotriva, în principal, a turiștilor. Și apoi a existat și asasinatul uh, din, uh, de la începutul anului 80 se poate vorbi despre o insurecție în uh, Egipt. Au existat forțe militare implicate, au existat zeci de atacuri la cele mai înalte niveluri în diferite regiuni ale țării. Au existat uh, astfel de atacuri în foarte multe regiuni. Practic, uh, strategia a fost foarte clară și anume să atace frontal statul egiptean din două motive. În primul rând, majoritatea guvernelor arabe și salafiste considerau că guvernul egiptean nu este legitim pentru că nu aplica șaria și nu răspundea uh, modelului uh, de conducere a statului pe care îl uh, practicau salafiștii. Practic, uh, și uh, Egiptul uh, mai avea și un alt păcat și anume negocierile între uh, uh, Ierusalim, uh, Israel și Cairo. Uh, Așadar, statul egiptean trebuia să fie pedepsit și trebuia să fie îngenunchiat. Îngenunchiat în două moduri uh, prin uh, lovituri uh, militare împotriva poliției, împotriva armatei și prin uciderea președintelui și prin lovituri împotriva turiștilor mai ales împotriva uh, implantărilor americane care erau o sursă de venituri pentru, uh, venitul, pentru guvernul egiptean. Apoi, uh, salafismul s-a mutat în Algeria. Asistăm la ceva foarte interesant uh, și anume la sosirea salafismului în Algeria. Este o strategie pe care o regăsim uh, practic de-a lungul anilor. Așadar, au ajuns acolo prin intermediul uh, învățătorilor egipteni uh, trimiși de guvernul egiptean, salafiști de care guvernul egiptean vrea să se descotorosească și pe care îi, trimește, îi trimite în Algeria uh, pentru a preda cursuri de arabă și asta după independența Algeriei în 62. Astfel, uh, salafismul ia amploare în Algeria și are consecințe mai tragice decât în Egipt. A condus uh, la o insurecție după anularea alegerilor din 1900. 80 spre sfârșitul acestei perioade. Aceasta conduce la un război uh, civil care produce 200.000 de morți. Practic, uh, salafismul uh, a avut manifestarea cea mai violentă în uh, Algeria, dar și acolo a fost învins mișcările au atras mai puțin atenția și au devenit mai puțin vizibile și mai puțin active. Această înfrângere a salafismului militar se va regăsi și în alte țări în care există teroriști salafiști inclusiv în Orientul Mijlociu. Invazia sovietică a Afganistanului în 79 a fost un alt moment important. Nu am să insist asupra acestui moment. Acest care a atras în Afganistan zeci de mii de voluntari veniți din Pakistan, din Arabia Saudită, din Algeria, din alte țări musulmane, chiar și din Europa, chiar și din Statele Unite și Asia. Toți aceștia s-au uh, regrupat uh, sub auspiciile diferitelor organizații legate mai mult sau mai puțin de uh, salafism. Practic erau organizații de rezistență împotriva prezenței sovietice. Îl avem însă pe Osama Bin Laden și avem Al-Qaeda, care, începând cu 89, a avut un plan foarte precis – iar invazia sovietică din Afganistan a fost un moment crucial în istoria modernă a salafismului. Bin Laden, Bin Laden și Al-Qaeda și egiptenii din jurul uh, lui uh, Bin Laden și cel care este acum uh, liderul Al-Qaeda după moartea lui Bin Laden, predicau trei lucruri, ale trei ideologii ale salafismului. În primul rând, aveau un scop politic, unificarea. Discursul era simplu. Vă bateți, vă zbateți de ani de zile împotriva guvernelor locale și fiecare dintre voi uh, a fost învins. Așadar, trebuie să vă uniți. Acesta a fost mesajul. În al doilea rând, trebuia să existe o strategie. Nu vă mai uh, obosiți uh, cu atacuri locale ci uh, alegeți-vă niște ținte uh, mai consistente, mai îndepărtate. Practic, practic, dușmanul cel mai apropiat este guvernul local, însă nu reușesc uh, să-l răsturne torn, pentru că este mai puternic decât mine. De aceea trebuie să lovesc uh, în uh, alte state, în țările europene, care îmi susțin guvernul, care îi finanțează armata și care susțin diplomația. Dacă în strategia mea uh, reușesc să dezgust suficient de mult Statele Unite și Uniunea Europeană, astfel încât să se detașeze de lumea arabă și de um, lumea musulmană, atunci reușesc să înving inamicul local care este guvernul local. Și un al treilea imbold dat de Bin Laden mișcării salafiste uh, a fost uh, legat de uh, finanțarea acestor organizații. Ideea era că trebuia să iasă din uh, izolare, să facă schimb de metode de operare. De exemplu, algerienii au comis atentate în contul egiptenilor, egiptenii au început uh, să uh, comită atacuri împotriva altor naționalități. A existat un exemplu de terorism în 90 când Cupa Mondială de Fotbal a avut loc în Franța. Salafiștii susținuți de Al-Qaeda aveau un plan uh, pentru atentate la Paris. Și uh, cei uh, algerieni au comis atentatele din 95. Însă, practic, marocani au fost cei care pregăteau atentatele de la Paris, numai departe de Bruxelles și, uh, dar însă aceste atentate au fost uh, dejucate de serviciile secrete franceze. Triple. Uh, uh, ce triple apport de Ben Laden. Această Abordarea lui Bin Laden uh, a avut așadar trei componente principale. Aceasta a fost o primă invitație la jihadul uh, salafist, care a scos uh, salafismul din izolarea țară cu țară și um, l-a dus la scară mondială. După septembrie 2001, din 11, după 11 septembrie, care a fost punctul culminant al salafismului, aceste acțiuni uh, din 2001 s-au tradus prin uh, intervenția internațională uh, de pe 15 octombrie 2001 din Afganistan și dispersarea combatanților și a taberelor teroriste. Această dispersare uh, a întărit o mișcare care exista deja în anumite țări și care se numea franchising. Al-Qaeda nu mai putea fi singura organizație care să ducă jihadul salafist la nivel mondial, ci trebuia să se bazeze pe niște organizații locale în funcție de uh, uh, apariția sau dispariția mișcărilor, avem 12-14 uh, de organizații care um, s-au aliat uh, la Al-Qaeda. De exemplu, în uh, Sahel, în peninsula um, arabă, apoi uh, în Asia de Sud-Est, sunt tot felul de mișcări, tot felul de organizații, 12 de organizații diferite și sute de celule ale acestor organizații și rețele în Statele Unite și în Europa. Aceste francize au permis Al-Qaeda să supraviețuiască. Trebuie să înțelegeți că începând cu septembrie 2001 și mai ales octombrie 2001, uh, centrul uh, Al-Qaeda în jurul lui uh, Bin Laden și Al-Zawiri și-a pierdut din putere pentru că aveau mai puține mijloace de acțiune. ei uh, aveau uh, capacitatea de a comite atentate nu atât de importante. Și ajungem într-o a treia etapă uh, pe care nu am să insist foarte mult pentru că vreau să ascult și întrebările dumneavoastră. Era vorba despre individualizarea jihadului, atentate precum cele din Statele Unite și alte țări ale lumii. În concluzie, salafismul uh, se află într-un moment crucial al existenței uh, sale și de, toat, și de acest moment depinde eșecul sau succesul său viitor. Sahelul și Silia sunt două centre importante. Adesea, uh, în funcție de evoluția din Sahel sau din Siria, salafismul uh, va fi înfrânt sau poate va dobândi o nouă uh, atractivitate. Mulțumesc foarte mult! Si, alors le premi, la première sur ma liste, Madame Gomez. Mulțumim, doamna Gomez. Si, uh... Mulțumesc. Uh, totul a fost foarte interesant. Uh, e mult însă de uh, absorbit pentru cei care se interesează de aceste subiecte. Aș dori să vă întreb următoarele. Mai întâi ați vorbit, domnule Rasimora, mult despre Arabia Saudită. Este vorba despre Arabia Saudită ca stat, este vorba despre Arabia Saudită ca instituții sau persoane private, grupuri uh, uh, sau uh, anumite instanțe religioase din Arabia Saudită. Știu că ambasadorul este aici, îl vom asculta cu siguranță. Este vorba despre ambasadorul Arabiei Saudite, însă de mai multe ori am fost confruntată cu informații precum cele pe care le-ați oferit dumneavoastră, dar de fiecare dată am încercat să facem o distinție. Cum faceți dumneavoastră această distinție și mai ales uh, cum s-au schimbat lucrurile sau nu s-au schimbat în Arabia Saudită, pentru că Arabia Saudită uh, a fost uh, și ea obiectul multor acțiuni teroriste. Aceasta a fost uh, probabil uh, uh, ținta trecută a Al-Qaeda. În ceea ce privește forma actuală la care v-ați referit dumneavoastră, domnule Monique, care se concentrează pe Sahel și Siria, putem vedea că există o legătură între Agni și Asaradin în nordul Africii și Bocaram în Nigeria, care au, se pare, o motivație sau un plan destul de tribal, dacă pot să mă exprim așa. Cum puteți concilia toate aceste lucruri? Și în cele din urmă, care este maniera cea mai eficace pentru noi prin care putem să ajutăm astfel încât aceste mișcări să nu aibă succes acolo unde se infiltrează. Gracias, presidente. Doamna Romero Lopez. Querría agradecer el informe. Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor. Această discuție are loc uh, într-un moment uh, oportun, având în vedere raportul pe care trebuie să-l elaborăm. Informațiile pe care ni le-ați oferit sunt importante, însă avem nevoie și de mai multe detalii, um, conform și celor spuse de Ana Gomez. Punctele la care v-ați referit, referitor la aceste organizații caritabile, e bine, trebuie să știm foarte bine cine este în spatele acestora instituții de stat, uh, fundații, indivizi uh, parti privați uh, și vrem să știm mai ales dacă are loc o distorsionare a procesului democratic. Noi, de exemplu, prevedem anumite uh, verificări, controle pentru fondurile noastre de dezvoltare, dar dacă banii sunt uh, ajung să fie folosiți pentru scopuri mai puține, mai puține etice, atunci trebuie să ne asigurăm că împiedicăm acest lucru. Deci despre ce este vorba? cine, despre cine vorbim, care moschei, care instituții, cine creează aceste probleme. Este important să aflăm aceste lucruri, pentru că altfel nu vom putea să cooperăm la nivel mai aprofundat. Să nu uităm că acești ultranaționaliști nu sunt uh, foarte tare îngrijorați de către coduri penale și așa mai departe. Mulțumim, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Gomez pentru inițiativa luată astfel încât uh, să-i avem alături de noi uh, pe cei doi experți astăzi. Este vorba despre o realitate politică prezentă la nivel uh, mondial. Ați vorbit despre rolul Arabiei Saudite. Bineînțeles că Arabia Saudită cooperează foarte strâns cu statele occidentale. Mă tem că din acest motiv nu vorbe, nimeni nu vorbește despre aceste lucruri pentru că miza da, sunt uh, interese uh, foarte importante, interese economice, comerciale, interese ce țin de petrol, bineînțeles. Există, bineînțeles, zvonuri conform cărora Arabia Saudită ar finanța aceste grupuri. Este cunoscut și faptul că aceste grupuri organizate lucrează intervin mai ales în domeniul uh, formării și educației și că sunt uneori fundații. De asemenea, în Egipt, întregul domeniu educație, formare, deci toate aceste instituții erau în uh, mâinile frăției musulmane. Sunteți de părere că Europa, în, exter- în relațiile sale externe cu această țară, poate discuta aceste lucruri, poate aborda aceste subiecte fără să pară că intervine în uh, tradițiile statelor respective, pentru că statele uh, invocă acest argument. Uh, acest lucru este o tradiție, respectarea uh, șariei este o tradiție și așa mai departe. Deci eu mă întreb cum poate să abordeze Uniunea Europeană aceste uh, subiecte ca încălcări a drepturilor și libertăților fundamentale. Doamna Nicolai. Mulțumesc, doamna președinte, doar trei întrebări. Care este viitorul salafismului în Europa? Nu v-ați referit la această chestiune. Apoi, problema uh, lui Mintanao din Filipine, care este uh, perspectiva uh, acordului viitor la care se gândește guvernul și a treia întrebare, dacă regimul Assad va reuși și se va încerca pacificarea țării, care este viitorul și în acest caz pentru salafism. Ultimul e il colega Gip. Mulțumesc. Domnul Gip. Domnul Grib. Aș avea două întrebări. Întrebări care sunt legate și de sau sunt în legătură cu istoria Al-Qaeda cu istoria lui Osama Bin Laden, care a fost și în Arabia Saudită înainte să ajungă în Afganistan. Au existat înainte întrebări între salafism și vahabism? Au fost mai strânse? Nu? Aveți 5 minute, spune președintele. 5 minute fiecare. Domnul Grip, încă o întrebare. Dar asta vă va da mai puțin timp pentru răspuns, spune domnul președinte. Pe scurt, vă rog. Nu, e în regulă, am, am încheiat. Donc, vous pouvez répondre, euh, Rassimora et Monique. Puteți răspunde așadar, uh, domnule Monique și domnule Rassimora. Nu mai avem timp pentru alte întrebări. Voi încerca să fiu uh, succint. Uh, voi începe cu întrebarea doamnei Gomej, uh, cred, în legătură cu problematica Arabiei Saudite. Știu că trebuie să fim foarte clari. Raportul nostru nu incriminează uh, regatul Arabiei Saudite. Uh, Așadar, în regiune, în Orientul apropiat, în Orientul mijlociu, o regiune complicată, o regiune uh, adesea sfârșiată de conflicte, inutil să reamintim uh, acest lucru, um, există anumite interese de uh, apărat. Și asta Uh, presupune uh, o intervenție a Qatarului, Turciei sau Arabiei Saudite. Prin urmare, uh, putem să considerăm ca fiind legitim ca în războiul din vechea Iugoslavie, Bosnia și Herțegovina să fie susținută. De asemenea, în ceea ce privește regimul al Assad, și acesta uh, e legitim să fie susținut de o anumită parte. Însă ceea ce identificăm noi este următorul lucru. Într-o manieră regulată, în cazurile pe care le-am studiat, a existat uh, o impregnare în state terțe a unui uh, islam rigorist. Și sper că toată lumea se va pune de acord asupra acestui aspect, adică acest tip de islam wahabit, sunt oameni care au plecat din țara lor și s-au întors apoi, uh, uh, fiind impregnați de acest uh, islamism wahabit, care nu le era propriu țărilor. Iar apoi, în contexte de criză, statele cel mai puternice din regiune clar își apără propriile interese. Așadar, e normal să regăsim anumite rețele finanțate de Arabia Saudită, că vorbim despre finanțări publice sau uh, um, de finanțarea al unor organisme private. Și apoi trebuie să abordăm o chestiune absolut fundamentală, adică atunci uh, când serviciile de informații occidentale în 2005 în Bosnia sau nu știu care an în Pakistan uh, au identificat Constituția caritabilă era finanțată de Arabia Saudită și că ea a utilizat resursele sale pentru acțiuni teroriste, oare asta nu înseamnă că Arabia Arabia Saudită, uh, ar asta înseamnă că putem să ne gândim că Arabia Saudită este în spatele acestor manevre? Ei bine, nu. Nu Arabia Saudită în sine a finanțat aceste rețele teroriste. Ceea ce trebuie să rețineți uh, că uh, Arabia Saudită a fost în primul eșalon al victimelor terorismului, deci situația este foarte complicată, însă putem să uh, ne dăm seama că servicii de informații au reperat anumite instituții care sunt organisme private sau oficiale care au deturnat banii care le erau alocați pentru activități caritabile înspre terorism. Aceste lucruri sunt clare ne am demonstrat. Însă n-am demonstrat, pentru că nu asta a fost intenția noastră, uh, să spunem că anumite state finanțează astfel de activități teroriste. Apoi, în ceea ce privește, pentru că vom împărtăși aici uh, uh un răspuns și voi încerca să merg foarte repede, deci care este viitorul salafismului în Siria în cazul în care uh, va avea de câștigat regimul Bashar al-Assad? Uh, Astăzi este greu să ne imaginăm uh, uh, uh, cum s-ar putea cum, s-ar pute, cum ar putea arăta o victorie completă, pentru că până la urmă asistăm la niște masacre uh, masive. Conflictul, prin urmare, va dura iar printre combatanții în acest conflict, uh, printre combatanții salafiști, sunt unii care nu își doresc decât ca războiul să se încheie. Și evident va exista uh, o uh, minoritate care dorește să lupte, pentru că în război uh, se luptă și ne vom uh, găsi într-o situație politică foarte periculoasă după aceea. Iar aici, uh, practic uh, ne interesăm cu toții în legătură cu ceea ce s-ar uh, putea întâmpla în Siria. Noi avem poziția noastră în Europa, Statele Unite la fel, la fel și Rusia, Qatarul, Arabia Saudită sau Turcia și, într-o anumită măsură, chiar și Israelul. Deci e foarte, foarte complicat uh, să atribuim responsabilități politice. Ceea ce putem face este să identificăm fluxurile financiare. Ceea ce nu este posibil este să spunem că există o anumită dorință politică a unor uh, furnizori de finanțare. Nu uh, uh, putem identifica cum anume un astfel de furnizor poate spune o parte din bani vreau să ajungă la rețelele teroriste. Aș dori să răspund la cea de doua întrebare a doamnei Gomes. Foarte pe scurt. Legătura între Bakuaram și Hagmi. Aceasta este, aceasta din urmă este o organizație salafistă care uh, uh, răspunde proiectului salafist de bază, adică uh, să se ajungă la un califat islamic în baza tradiției. Asta a presupus niște masacre de amploare care au fost îndreptate împotriva creștinilor din Nigeria sau atacuri la autoritatea nigeriană aceste uh, organizații se pare că n-ar fi avut legătură unele, una cu cealaltă. Însă se cristalizează uh, o apropiere între ele, uh, mai ales în urma intervenției uh, uh, franceze în Mali. Dar aceasta este o apropiere relativă. Au existat o luare de ostatici francezi de către Boko Haram. Dar motivația a fost uh, una uh, infracțională uh, doar, adică de a obține bani de la persoanele luate ca ostatici. De asemenea, a existat o acțiune în Saro care a presupus um, o acțiune minoritară, însă cu interes politic. În orice caz, uh, este sigur că ceea ce se întâmplă în Sahel poate să destabilizeze toată uh, regiunea, statele din uh, vecinătate, precum Mauritania, dar de asemenea și Camerunul sau Nigeria. În ceea ce privește salafismul din Europa, ei bine, ar trebui să scriem uh, nu știu câte cărți și să avem ore întregi de dezbatere, însă salafismul în Europa a fost uh, denunțat de mai multe personalități uh, importante din serviciile de informații, printre altele de către directorul general al administrației belgiene. Se pare că aceasta este principala amenințare la adresa securității Belgiei. În Belgia și în, statele, în țările de jos, Există o mișcare salafistă în spatele uh, uh, unor voluntari care au ales să meargă să lupte în Siria. Se pare că este o amenințare globală care progresează, care însă nu este uh, gigantică. Nu există câte un salafist în spatele fiecăruia dintre noi, însă clar există salafiști. Practic se încearcă separarea um, comunității musulmane prin anumite provocări uh, la care asistăm în uh, Europa, iar versiunea violentă a salafismului, adică terorismul, uh, există. Am putut asista la asemenea acțiuni în ultimele luni. Între 2005 la Londra și începutul 2012 au existat nu a existat nicio acțiune teroristă reușită în uh, Europa. Dar din martie 2012 am văzut că salafismul uh, acționează și este într-o perioadă de expansiune. În ceea ce privește uh, regimul uh, Assad, este clar că dacă salafiștii acționează în uh, Siria, e clar că asta ar însemna uh, un recul pentru mișcarea uh, salafistă de la nivel mondial. În ceea ce privește salafismul și wahabismul, uh, întrebarea domnului Grip, ne aflăm în fața unei articulări destul de dificil de uh, înțeles. Foarte schematic, wahabismul este, se ocupă mai degrabă uh, de partea de raporte care s-a ocupat uh, domnul Rasimor, adică de uh, propagandă, de incitare religioasă, de acțiune psihologică și pedagogică și se regăsește mai puțin uh, uh legat de către acțiuni uh, propriu-zise. Uh, dar uh, salafiștii au beneficiat totuși de finanțare care a venit din partea wahabismului. Apoi, în legătură cu Arabia Saudită, este clar că a existat finanțare care a ajuns la Al-Qaeda și la alte grupări teroriste în anii 90 și în anii 2000, iar fluxele veneau din Arabia Saudită. Era vorba despre persoane foarte bine situate în societate, inclusiv uh, partea familiei uh, regale, sunt lucruri uh, demonstrate de către studii. Dar nu este vorba de statul saudit în ansamblu său. Există cooperare între serviciile de informații americane și saudite pentru lupta împotriva terorismului. Este vorba despre o cooperare care funcționează satisfăcător. Dar e clar că există o anumită uh, aplecare către salafism, uh, dar uh, Uniunea Europeană, Statele Unite și Arabia Saudită cooperează pentru lupta împotriva terorismului salafist și deja se ajunge la un nivel acceptabil. Domnul președinte, stimați colegi, vreau să vă reamintesc că următorul punct se va discuta în camera. Prin urmare, îi rog pe cei care nu ar trebui să rămână în sală să părăsească această incintă. Avem nevoie de câteva minute pentru a putea să ne pregătim pentru următorul punct.